So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, după maratonul de dimineață cu voturile, ajungem în, după masa asta la o serie de teme importante. Punctul 14 de pe ordinea de zi se numește foaie de parcurs, parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050. Este vorba de scenariul pe termen lung al Uniunii Europene în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător și trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Noi am decis să um, avem un raport pe marginea acestei teme și raportorul este Chris Davis care ne-a, prezint, ne-a prezentat un document de lucru pe care îl vom discuta și o să dau, îi dau acum cuvântul raportorului. Chris Davis, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne dați oportunitatea să discutăm acest lucru. Noi nu sunt foarte mulți colegi prezenți acum, însă votul pe care îl vom avea atât în comisie cât și în plenară în anul următor va fi foarte important, poate cel mai important vot în acest uh, mandat al Parlamentului. Această foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă stabilește un obiectiv pentru Uniunea Europeană de reducere cu 80% a emisiilor uh, pe plan intern până în 2050 și uh, o reducere cu 40% până în 2030, 25 și cu 60% până în 2040 în comparație cu nivelurile din 1990. Cred că este important să știm care este situația în acest moment toată lumea și Comisia și Consiliul recunoaște că este nevoie ca țările dezvoltate să-și reducă emisiile cu 80% sau mai mult până în 2050. În ciuda tuturor acestor declarații, în acest moment, singurul obiectiv pe care îl are Uniunea Europeană este de o reducere cu de 20% până în 2020. Foaia de parcurs, dacă va fi adoptată, dacă va fi aprobată, stabilește o scenă pentru noi instrumente de politici uh, aprobate, propuse de către Comisia Europeană, care ar urma să modifice întreaga aborda, abordare. În acest moment, acest document este amânat, dacă putem spune așa, în Consiliu și dacă Parlamentul va sprijini acest raport, ar fi un gest frumos, dar până la urmă nu va avea o importanță politică prea mare, pentru că până la urmă Consiliul trebuie să-l aprobe. Însă, dacă Parlamentul ar urma să respingă acest raport și uh, urmând cele făcute în uh, iunie, adoptate în iunie în urma raportului uh, domnului Eichhout, atunci care ar fi, uh, de ce să mai uh, punem, de ce, de ce ar trebui Comisia să mai facă noi propuneri dacă nu sunt adoptate în Consiliu și sunt blocate de Parlament. Acest lucru ar însemna un blocaj al politicilor europene în domeniul protecției mediului conjurător. Cred că există două întrebări evidente pe care trebuie să le uh, punem. Prima dintre ele este următoarea. Chiar credem că majoritatea oamenilor de știință de pe glob au dreptate în momentul în care spun că schimbările climatice se datorează oamenilor și se întâmplă cu o viteză care este uh, periculoasă pentru noi cei care trăim pe această planetă. Anul uh, viitor, uh, emisiile pe plan uh, global au crescut cu 6%. Este vorba de o creștere foarte rapidă. Uh, și poate vă aduceți aminte că în urmă cu câțiva ani IPCC-ul a spus că trebuie să oprim creșterea de emisii până în 2015. Ei bine, tendințele uh, actuale ne arată că, de fapt, nu avem niciun fel de speranță să atingem acest obiectiv. Așadar, uh, creșterea temperaturii, temperaturii Uh, probabil va, ajung, va fi mai mare de 2 grade, de 3 grade în uh, acest secol. Și dacă vom continua așa cum o facem acum, uh, creșterea temperaturii probabil nu se va opri. Desigur, nu toți miniștrii și nu toți alegătorii nu sunt de acord cu majoritatea oamenilor de știință. Și mă bucură faptul că am avut un schimb de opinii cu colegul meu, Holger Kramer, și am transmis rezultatul acestui schimb de opinii maj- majorității membrilor acestei comisii, care sublinează diferitele, diferențele care există între abordări. Apoi, a doua întrebare este următoarea. Dacă nu există un acord internațional, vom merge noi înainte singuri? De fapt, am putea să spunem că este întrebarea polonă. Um, polonezii se întreabă acum dacă merită să reducă emisiile produse de uh, centralele uh, care produc electricitate pe bază de cărbuni, dacă China nu va face uh, același lucru. După părerea mea, este în interesul Uniunii Europene să investească în noi uh, tehnologii și să reducă emisiile sectorului energetic. Este adevărat că în China se construiesc în continuare centrale uh, electrice uh, de, pe cărbună. Și acest lucru este adevărat și pentru alte uh, state, țări în curs de dezvoltare, cum este India. În același timp, în acest moment, China dezvoltă cele mai multe tehnologii uh, regenerabile, verzi, și planurile cincinale din China se bazează pe dezvoltarea acestei noi tehnologii și ne putem permite să rămânem în urmă care va fi viitorul. Viitorul în 20, 30, 40 de ani nu se va mai baza pe energie produsă din uh, cărbuni. Și în ciuda situației actuale, putem să vedem acest lucru, putem să vedem care va fi viitorul și acesta va fi legat de tehnologii cu emisii reduse. Și foarte mult, am rămas foarte mult uh, în urmă în ceea ce privește energia eoliană și uh, solară în fața țărilor din, As- din Asia. Sectorul energetic este crucial în ceea ce privește reducerea acestor emisii, deoarece 60% din emisii provin din arderea de cărbune și de gaz. Dar în cadrul sectorului energetic european există uh, incertitudini mari în acest moment. Nu există o dorință de uh, a investi pentru că Uniunea Europeană nu transmite semnale uh, clare. O asociație pe nume Eurale, Eurale Electric a înaintat o proprie foaie de parcurs care conține obiective similare cu cele propuse de IPCC de la ONU și faptul că sectorul însuși a prezentat o asemenea foaie de parcurs înseamnă că consideră că este realist să ne gândim la reduceri, uh, la asemenea reduceri. Și au stabilit două criterii. Dacă ne dorim să atingem aceste obiective, trebuie să facem două lucruri. În primul rând, Trebuie să putem folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Nu ar trebui să, de exemplu, să ni se interzică uh, folosirea uh, energiei nucleare sau a tehnologiei de captare și de stocare a, a dioxidului de carbon. În, situația este diferită de la o, o țară la țară. Deci nu ar trebui să, ne, să mergem doar pe un singur drum. Apoi, o altă cerință făcută de acest sector este de a îmbunătăți uh, reformele, să facem ca sistemul de comercializare a cotelor de emisii să funcționează. Uh, obiectivul uh, acestui sistem a fost de reducerea emisiilor cu 1,74% pe an din partea companiilor din acest sector. Dar a mai existat și un alt obiectiv să se dezvolte, să se consolideze uh, dezvoltarea tehnologiilor uh, cu emisii reduse de dioxid de carbon. Dar cu toate acestea nu există semnalele necesare pentru acest sector. Și știm cu toții acest lucru. Când am discutat acest sistem de comercializare a cotelor de emisii în urmă cu 3-4 ani, am, uh, ne-am așteptat ca în acest moment să fie prețul pe tona de carbon să fie de 30 de euro nu de 15 ore cum este acum. Și tendința pe viitor, până în 2020, probabil prețul pe tonă de carbon nu va crește foarte mult. Și ar trebui să uh, facem ceva din acest punct de vedere. Sectorul energetic ne spune că dacă vom uh, crește prețul uh, carbonului, dacă um, mărim reducerea, uh, procentului de reducere peste acel, acest procent de 1,74, atunci piața va face uh, cele necesare. Nu trebuie să scădem acest uh, plafon ac- acum, dar ar trebui să stabilim un termen când va trebui să se, să se întâmple acest lucru. Poate cândva după 2020, poate în 2025 sau chiar mai târziu, în 2030. Dar ar trebui să luăm o decizie acum pentru ca industria să poată facă investițiile necesare. Cu cât uh, au mai mult timp la dispoziție, cu atât vor fi mai ambițioși. Și aș concluziona cu următoarele remarci, domnule președinte. Suntem confruntați cu o lume în permanentă schimbare și modul în care uh, funcționează economiile noastre se va modifica peste, uh, în, următorii, în următoarele decenii. Unii vor câștiga, alții vor pierde. Unele companii vor câștiga, altele vor pierde, la fel se va întâmpla și cu statele și după cum arată lucrurile în acest moment, dacă nu investim mai mult și dacă nu uh, transmitem uh, mesajele potrivite industriei, uh, industria noastră energetică va pierde până la urmă și nu putem permite să întâmple acest lucru. Vă mulțumesc! Vă mul- îți mulțumesc, Chris, pentru această introducere. O introducere, sper, la o dezbatere foarte aprinsă, sper. În uh, grupul meu uh, politic uh, a existat un interes foarte mare pentru poziția de raportor din umbră pentru acest raport. Foarte mulți colegi au dorit să se ocupe de această foaie de parcurs pentru trecerea la economie competitivă până în 2050. Eu, până la urmă, de fapt, Linda mi-a permis până la urmă ca eu să mă ocup de acest lucru Chris a spus, uh, de fapt, că acest raport s-ar putea să fie cel mai important raport din propria inițiativă pe care îl vom face. Desigur, și alte teme sunt importante, dar este adevărat că va fi unul dintre rapoartele cele mai interesante, deoarece rare ori uh, redactăm rapoarte care privesc atât de departe în viitor, peste 50 de ani. O, viziune asemenea, o asemenea viziune este foarte rară în uh, politică. Deseori ne ocupăm de probleme ad hoc sau, în cel mai bun caz, avem în față o perioadă de 10 ani. În acest moment, noi uh, ne gândim la ceea ce se va întâmpla uh, peste 50 de ani. După părerea mea, a fost o abordare foarte bună și o idee foarte bună, pentru că dinamica care există în acest moment uh, pe planetă este una care face necesară existența unui uh, scenar pe termen lung, tocmai pentru a ne atinge obiectivele legate de uh, menținerea încălzirii globale la 2 uh, grade Celsius. Știm cu toții care sunt cifrele, populația pe glob crește, um, se consumă tot mai multe resurse naturale și energie și lucrurile se vor accelera în acest uh, deceniu și în deceniile următoare. Și din această perspectivă putem să ne uh, felicităm, putem să ne felicităm că Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au o viziune pentru anul 2050. Știm că există investiții, cicluri de investiții pe termen lung Există asemenea cicluri uh, de, de investiție în ceea ce privește centralele energetice de 30-40 de ani. Deci centralele care sunt construite în acest deceniu vor funcționa în 2040, poate chiar și în 2050. Și este foarte important să clarificăm în ce direcție uh, trebuie să mergem, la ce trebuie să se aștepte industria, la ce trebuie să se aștepte societatea și cum putem să uh, Um, efectuăm uh, transformările necesare. Am discutat raportul Stern deja și o concluzie acestui raport și a dezbaterii noastre a fost că o investiție timpurie este mult mai eficientă și va costa mult mai puțin decât o reorientare și o investiție mai uh, târzie. Și, într-adevăr, acest deceniu va fi cel mai important uh, dacă vom reuși să facem această reorientare în ceea ce privește schimbările climatice și reducerile de emisii de gaze cu efect de seră. Dacă este să analizăm documentul Comisiei, acolo se discută de fapt 3-4 mari sectoare. Sectorul energetic, care, ar trebui, care urmează să devină, să, aproape să nu mai ă, emită deloc dioxid de carbon, și pentru a atinge acest obiectiv, între o, industria trebuie să se livreze de emisii de dioxid carbon într-o proporție între de 83 și 87%, sectorul uh, de transporturi între 61 și 70% și sectorul construcțiilor de uh, locuințe între 88 și 91%. Asta înseamnă că aproape toate clădirile trebuie să devină neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. Ar trebui să avem așadar clădiri care nu emit deloc uh, dioxid de carbon sau chiar sunt mai bune. În ceea ce privește sectorul uh, transporturilor, știm că motorul cu combustie urmează să fie înlocuit prin diverse alte uh, motoare electrice pe hidrogen și așa mai departe. În uh, sectorul uh, energetic există diferite alternative, energii regenerabile, dar, după cum s-a spus, unii doresc să meargă pe drumul energiei uh, nucleare, care, cel puțin din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de, de carbon, este neutru. Și, în plus, avem și tehnologiile de captare și de stocare a carbonului, care eventual ar putea să fie îmbunătățite despre ce vorbim? De fapt, vorbim despre o nouă revoluție industrială care va uh, presupune uh, câștigători și perdanți. Vor exista ramuri industriale care probabil vor dispărea și ramuri industriale care vor prospera. Și cred că ar fi foarte important să analizăm acest aspect de convergență noi ne dorim, desigur, să găsim un echilibru, ne dorim cât mai puțin perdanți și cât mai mulți uh, câștigători și pentru acest lucru avem nevoie de toate instrumentele politice legate de compensare, de stimulare. Avem nevoie, până la urmă, de noi uh, meserii, avem nevoie de noi calificări și din acest punct de vedere, Fondul European Social are o sarcină foarte importantă în, uh, și desigur în zonele uh, în marile zone urbane europene vom avea nevoie și de instrumentele Fondului European de Dezvoltare Rurală, de exemplu. Și în mod uh, clar va exista o suferință în această perioadă de tranziție, deoarece există niște costuri care trebuie plătite. Și apoi trebuie să ne asigurăm că avem și resursele energetice și siguranța energetică în continuare. Este foarte important, după părerea mea, să definim foarte clar care sunt pașii intermediari, ce se întâmplă în 2030 și în 2040. Noi avem un cadru acum care merge până în anul 2020 și cred că a venit momentul să hotărâm ce se va întâmpla uh, după aceea. Văd că colegul din uh, Comisia ITRA este prezent uh, și Comisia ITRA este importantă în acest context și trebuie să spunem care este obiectivul în ceea ce privește energiile regenerabile până în 2030, care este obiectivul pe care ni-l dorim în ceea ce privește eficientizarea uh, folosirii resurselor energetice până în 2030. Și aici trebuie să colaborăm foarte bine cu Comisia ITRE. Eu aș mai aminti două lucruri aici. Um, programul cadru de cercetare 7 trebuie să ajută din acest punct uh, de vedere. Um, se, se investesc prea puțin bani în uh, aceste industrii de viitor, geotermale și așa mai departe. Și, în plus, avem nevoie de semnalele adecvate și Chris a spus deja acest lucru. Dacă discutăm de un uh, preț pe tonă de carbon de 7 euro sau de 16 euro, nu vom putea să, să ne atingem obiectivele acestea. Deci trebuie să vedem um, cum putem ajunge la prețul uh, corect pentru, uh, pentru carbon. Aș mai aminti totuși un lucru, este vorba de uh, relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Există într-adevăr o concurență, um, o concurență în acest domeniu și relocarea emisiilor de dioxid de, de, de carbon sunt importante, deoarece ar trebui să există un uh, sistem de compensare. Nu ar trebui să ne sancționăm industria proprie și să creăm astfel un uh, avantaj pentru alte industrie din alte state. Desigur, este o temă foarte importantă și acum îi dau cuvântul uh, doamnei Romana Sislic, vă rog. Gospod predsednic, tokrat imam... Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum am un rol oarecum diferit față de cel pe care l-am jucat uh, uh pentru rezoluția despre schimbarea climatică. Acum nu reprezint uh, uh grupul Comisia ITE, ci sunt raportor din umbră pentru grupul meu politic. Sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, domnule președinte, și cu ce a spus domnul raportor. Este un document foarte important. Eu cred că trebuie să discutăm și să ajungem la un acord, să știm ce vom face după 2020. Ar trebui să acordăm mai mult timp măsurilor ce se impun pentru perioada de după 2020. Și nu are sens să cheltuim prea multă energie discutând despre detalii nesemnificative, nu. Ne dorim să ajungem la un document care să cântărească suficient de greu în balanță și care să exprime dorința Parlamentului European și care ar trebui să fie obiectivele noastre după anul 2020. Cred că acest document a fost pregătit uh, uh, la momentul potrivit de către comisie și dacă reușim să limităm creșterea temperaturii la 2 grade Celsius, va fi deja foarte bine, dar știm că pentru aceasta este nevoie de adevărată revoluție tehnologică, de investiții foarte mari, de noi infrastructuri, ceea ce înseamnă decenii și decenii de instabilitate. Dacă vrem să evităm sau să scurtăm această perioadă de instabilitate, atunci trebuie să fim uniți și să avem obiective comune. Nu are sens să discutăm acum dacă aceste obiective care au fost fixate de către Comisie sunt bune sau nu. Ele au fost fixate, au fost acceptate și trebuie să le atingem. Totuși, mă întreb dacă tot vorbim despre niște obiective noi, care ar trebui să fie acestea? Acum este foarte greu să definim care este ținta cea mai potrivită pentru 2030, 40 sau 2050. Totuși, știm că trebuie să fixăm niște obiective, ele trebuie să fie acceptate la nivel internațional și sper din suflet că discuția despre acest document ne va permite să reflectăm și uh, bazându-ne pe ce se va întâmpla la uh, conferința de la sfârșitul anului pe tema schimbărilor climatice. Și ar trebui ca scăderea emisiilor să fie un subiect luat în serios, pentru că deocamdată am discutat numai despre scăderea producției. Dar dacă vrem să fim luați în serios, ar trebui să discutăm și despre emisiile nocive generate de activitatea noastră de zi cu zi, deci nu numai de industrie. Numai atunci vom putea să fim credibili și vom fi luați în serios pe plan internațional. Numai astfel vom putea cu adevărat să reducem în mod simțitor cantitatea totală de emisie și am, vom putea să reducem și acest fenomen al relocării emisiilor. Cum spuneam, împărtășesc punctele de vedere exprimate până acum. Redresarea economică trece prin dezvoltarea durabilă, ceea ce înseamnă că industria, sectorul energetic sunt principalii noștri interlocutori și toate Tehnologiile eh, de care avem nevoie sunt tehnologii noi și va fi nevoie de un nivel ridicat de investiții. În documentul Comisiei există analize pentru mai, pentru mai multe sectoare. Dumneavoastră deja le-ați menționat, domnule președinte, și nu are sens să mai reiau. Eu cred că este o abordare bună. Trebuie să depunem eforturi pentru ca discuția să se poarte și la nivel internațional și să facă parte din negocierile noastre uh, uh, pe tema luptei împotriva schimbărilor climatice. De aceea, pentru a asigura dezvoltarea, avem nevoie de investiții, trebuie să sprijinim cercetarea în domeniul inovarea, trebuie să avem programe de cercetare bine puse la punct Știu că Comisia va redacta în această toamnă un nou document și acest an țintă 2020 ar trebui să fie termenul limită până la care să știm exact cum vom acționa împotriva schimbărilor climatice și care sunt perspectivele bugetare afectate a acestei lupte împotriva schimbărilor climatice. Cum spuneam, dezvoltarea durabilă, investițiile sunt strâns legate de acest domeniu. Apoi și avem, avem și aspectul de protecția mediului, de competitivitate și aspectele sociale. Și încă o dată, toate trebuie discutate nu numai la nivel european, ci și pe plan internațional. Mai rămân anumite chestiuni uh, deschise. Mi-am pus anumite întrebări când am citit acest document. Știu că există mai multe instrumente financiare care ne-ar permite să atingem aceste obiective de luptă împotriva schimbărilor climatice. Și poate că ar fi bine să analizăm uh, modalitățile în care putem să folosim aceste instrumente financiare. Atunci când se face o evaluare a felului în care putem să scădem emisiile cu până la 80%, mă întreb dacă au fost luate în calcul și eforturile pe care le vor depune oamenii obișnuiți. ne-am gândit bine la tehnologiile de care vom avea nevoie și am și o întrebare în acest sens pentru comisie. Până în prezent, s-a vorbit mult despre eforturile de, care trebuie depuse de sectorul energetic până în anul 2020 și știm cu toții că obiectivele nu sunt foarte realiste și mă întreb dacă ați luat în calcul și energia nucleară în mixul energetic pe care UE ar trebui să-l folosească ca să atingă aceste obiective. Propunerea domnului raportor este una bună. Sugerez să ne gândim la niște măsuri bine țintite dar, încă o dată, cred că nu are sens să intrăm prea mult în detalii. Nu accept documentul comisiei așa cum era el inițial, însă linii de orientare din partea Parlamentului sunt binevenite și sper să ajungem la un consens. Cred că acest document ar trebui să uh, Uh, ne ilustreze poziția și, cum spuneam, să influențeze poziția uh, comisiei. Iată care erau remarcele mele. Îți mulțumim, Romana, pentru contribuția ta. Nu am dat un exemplu bun, pentru că eu am vorbit 10 minute și Romana a vorbit și ea mai mult de 5 minute. Ar trebui să nu depășiți mult prea mult cele 5 minute, pentru că deja foarte multă lume s-a înscris. Da, da, pot deja să ghicesc ce o să spui. Da, dacă o facem așa, atunci putem să calculăm și cât de mult a sorbit în această dimineață, domnule președinte. Dar am să încerc să fiu succint, spune domnul Aichhut. De fiecare dată când vorbim despre foaia de parcurs până în anul 2020 și chiar 2050, toată lumea are senzația că avem foarte mult timp la uh, dispoziție și ne vom atinge obiectivele până în anul 2050, dar trebuie să ne dăm seama cu toții că atunci când discutăm despre foaia de parcurs pentru anul 2050, asta presupune o tranziție de la economia actuală la o economie cu emisii cât mai scăzute de dioxid de carbon și că această tranziție trebuie să se efectueze mâine sau cel mai târziu poi mâine și mă bucur că domnul raportor Chris Davis a subliniat acest lucru în documentul său de lucru. Criticând foaia de parcurs a Comisiei Europene, de fapt, criticăm faptul că nu se fixează încă niște ținte precise în acest document, nu se fixează niște, document, niște obiective cifrate, ci numai niște linii generale de gândire. Este ca și cum ei își imaginează că în, în, în 40 de ani o să avem o reducere cu 40% și în următoarele 40, în următoarele 20, mă scuzați, tot cu 40%. Dar nu, nu poate să fie astfel. Ori în document se vorbește despre o reducere lineară care ar fi cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor, dar nu este așa. Deci este o abordare greșită pentru că în anumite sectoare economice transformările trebuie să fie făcute imediat pentru ca ei să uh, profite ulterior de această uh, economie cu emise scăzute. Și dacă vorbești despre o reducere lineară, înseamnă că, de fapt, uh, reduci cu câte 10% per deceniu și, până la urmă, nu reduci decât cu 40% în total, dacă este să facem calculul matematic. Este foarte important ca Parlamentul să insiste pe această foaie de parcurs și dacă chiar uh, analizăm felul în care economia va trebui să facă tranziția de la modelul actual către un model cu emisii scăzute, ne dăm seama că anumite sectoare, precum cel energetic, trebuie să depună eforturi uriașe, pentru că ei trebuie să înțeleagă cum vor trece de la uh, sursele de energie actuale la sursele de energie regenerabile. Deci, cum spuneam, ei sunt cei care trebuie să facă prima mișcare. Și tot vorbim despre emisii scăzute de dioxid de carbon. Ce înseamnă acest lucru? Vrem un sector energetic complet diferit. Ne dorim să avem 100% surse regenerabile. Deci, cum spuneam, un sector energetic complet diferit. Nu putem să ne gândim că în continuare vom folosi cărbune și apoi uh, uh gaz uh, uh, stocat și numai restul um, e sus regenerabile. Nu! Ne dorim un sector energetic care se bazează în principal pe surse de energie regenerabile. De aceea, el va fi va arăta complet diferit. Și încă de pe acum, de exemplu, termocentrale ar trebui să se gândească cum uh, își pot schimba obiectul de activitate uh, trecând la stocarea și uh, captarea carbonului. Doamna Jordan cere să se efectueze noi studii, dar există deja nenumărate studii și dacă le citești, îți dai seama că se afirmă foarte clar că dacă vrei să schimbi economia și să nu te coste prea mult, atunci trebuie să te asiguri că există o eficientizare a consumului de energie. Cu cât eficientizăm mai mult consumul, cu atât mai puțin trebuie să producem energie, cu atât mai puțin trebuie să importăm și așa mai departe. Deci, iată un aspect crucial care trebuie subliniat. Da, eficientizarea consumului de energie oricum este o altă marotă a comisiei noastre. Și ar fi foarte bine dacă în concluzia raportului nostru vom solicita să se facă acțiuni concrete, foarte frumos, să fixăm obiective, să avem ținte, uh, termen limită în ce privește calendarul și până la urmă să discutăm și să fim cu toții de acord și nu se face nimic. Da, știu că multora vă place discursul grupului nostru, că ne vorbim despre economia mai verde, economia viitorului, dar chiar așa este, domnilor și domnilor. Deci, tranziție în sectorul energetic, investiții pentru sectorul transporturilor, pentru că este sectorul cu cele mai mari dificultăți. Deci, și să ne asigurăm că există stimulente uh, fiscale pentru a încuraja industria să uh, investească în reconvertirea Uh, surselor de energie, mai degrabă decât să se mulțumească să cumpere credite de emisii ieftine. Și, domnule președinte, trebuie să ne gândim cum putem să regândim piața uh, creditelor de emisii pentru ca prețul tonei de carbon să fie unul adecvat și să încurajăm întreprinderile să folosească acest sistem ne dăm seama că avem nevoie de acest preț convenabil. Pentru că companii precum Shell a hotărât să uh, nu mai folosească sistemul tocmai pentru că cere un preț adecvat. Astfel, viziunea noastră pentru anul 2050 va deveni realitate. Și dacă continuăm pe linia aceasta, sunt convins că raportul domnului Davis va fi un succes. Mulțumesc, spune președintele, și vă mulțumesc că ați uh, făcut în așa fel încât uh, raportul domnului Davis să se bucure de un consens cât mai larg. Doamna de Brun, sunt și eu de acord cu faptul că obiectivele fixate pe termen lung sunt importante, dar și pașii pe care trebuie să-i facem la modul cel mai concret. Nu putem să ne mulțumim numai cu um, acțiuni retroactive și tre- totul trebuie să fie foarte clar în ce privește măsurile de luat. Știm cu toții foarte bine care sunt obiectivele fixate pentru 2020 sau 2050. Eu nu cred că trebuie să renunțăm la reducerea cu 30% și trebuie să afirmăm acest lucru, chiar dacă în foaia de parcurs scrie 25%. De asemenea, industria, așa cum a spus președintele Joe Linen, trebuie să fie conștientă de ce efortul are de făcut și să fie de asemenea conștientă de faptul că nu mai e atât de mult până în 2020 sau până în 2050 și ei trebuie să știe ce investiții au de făcut pe termen mediu și pe termen lung. Și vom fi depășiți de situație în caz contrar nu mai putem să ne întrebăm dacă putem să ne permitem să facem acești pași concreți. Pentru că e foarte simplu să faci politica struțului și să te ascunzi după deget, mai bine zis, după argumentul nu ne putem permite, e, e contra regulilor competitivității să facem acești pași, să facem aceste investiții. Nu. Trebuie să convingem întreprinderile de contrarul. S-a spus că trebuie să finanțăm cercetarea și inovarea și trebuie să explicăm care este efectul pozitiv al unor acțiuni unilaterale, în cazul în care nu există niște acorduri multilaterale. Eu am văzut pe plan local ce se întâmplă atunci când se închid întreprinderi, oamenii își pierd locul de muncă, tind să părăsească regiunea, dar apoi când anumite întreprinderi își schimbă, deci se reconvertesc și investesc în, în energie generabile, se creează noi locuri de muncă și este un lucru bun pentru regiunea respectivă. Deci, în cadrul aceleași industrii se pot opera modificări și până la urmă toată lumea are de câștigat. Sectorul energetic are nevoie de semnale clare și știu că nu vom putea să avem 100% numai energii regenerabile. Apoi, în ce privește eficiența energiei și eficientizarea consumului, este o condiție sine qua non pentru atingerea obiectivelor. Nu are sens să vorbim despre o foaie de parcurs atâta timp cât nu consacrăm un capitol suficient de mare uh, uh eficientizării consumului. Este indispensabil să luăm acțiuni pe termen scurt și, cum spuneam, este nevoie de investiții în primul rând în sectorul transporturilor. Nevoie de a finanța inovarea și cercetarea, cum am mai spus, și aceasta este o acțiune pe termen scurt. În sfârșit, înțeleg din documentul de lucru că se dorește ca acest raport să oglindească viziunea Parlamentului pentru viitor. Sunt de acord cu uh, poziția lui Chris Davis, dar mi-aș dori să fim cât mai preciși cu putință despre acțiunile pe care Parlamentul le dorește uh, să apară în această foaie de parcurs pentru a nu mai exista întârzieri, pentru a putea să fim siguri că investim atât cât, atât cât trebuie, acolo unde trebuie și pentru a trimite un mesaj clar industriei, pentru că este nevoie de o schimbare și această schimbare îi va ajuta și nu îi va handicapa pe viitor. Sì, grazie Presidente. Beh, innanzitutto... Domnul Rose, vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să spun colegilor verzi și mai ales domnului Eichhout că ar fi un preot foarte convingător da, dacă până una alta este să fim uh, puriști, aș spune că până și sticlele de apă pe care le avem în față n-ar trebui să mai fie aici, pentru că nu e așa, plasticul poluează cel mai mult. Am citit și eu documentul de lucru și am avut senzația că recitesc un document din anii 80 care la New York predica că uh, în mai puțin de 10 ani lumea se, se va scufunda sub apele oceanelor și că vom uh, dispare. Acest uh, adevărat predicator a sfârșitului lumii, bineînțeles că s-a înșelat și am aceeași părere și despre anumiți oameni științifici, anumiți cercetători din ziua de azi mai ales membrii IPCC-ului. Este un grup de oameni de știință care au viziunea lor, dar nu știu dacă cu adevărat așa stă situația. Da, știm că se dorește lupta împotriva schimbărilor climatice, dar această luptă împotriva schimbărilor climatice trebuie să se facă pe plan global. Pentru că la ce ne servește dacă închidem întreprinderile cele mai energivore aici în Europa și ele apoi se uh, uh, uh, poziționează în China, unde consumă la fel de multă energie, dacă nu și mai multă. Uh, dacă o întreprindere, din motive de competitivitate, uh, uh, hotărăște să se mute din Europa în China, la nivelul poluării globale nu se schimbă nimic. Din potrivă, dacă reușim să negociem cu adevărat pe plan internațional niște acorduri, de exemplu la Durban sau în altă parte, și reușim să impunem tuturor țărilor care poluează să-și reducă emisiile sau să taxeze acele produse din țările care refuză să-și reducă emisiile mai mult, deci dacă nu reușim să facem acest lucru, ne vom obține nimic. Pentru că este absolut o ipocrezie să credem că se reduce poluarea dacă uh, uh, companiile cele mai energivore uh, dispar în Europa și ele de fapt se reimplantează în altă parte. Da, dumneavoastră îmi spuneți că încălzirea climei este cauzată de activitatea umană, dar eu vă zic că nu există argumente științifice pentru că cum explicați faptul că chiar înainte de a se face măsurătorile au existat multe erupții vulcanice? Deci cum puteți să-mi dovediți faptul că nu aceste erupții vulcanice în mai multe <clears throat> uh, uh, zone ale terei nu au dus la încălzirea climatică? Apoi, să crezi că poți să reduci emisiile cu 95% până în anul 2050 este o utopie. Da, dacă am avea o adevărată revoluție tehnologică care să schimbe sistemul actual, atunci poate da. Da, dacă într-adevăr vom finanța cercetarea în abundență, poate că vom reuși să descoperim niște me metode de tehnologie tehnologice alternative care nu poluează și care să ne permită să reducem emisiile. Dar dacă noi astăzi spunem întreprinderilor într-o Europa în criză economică că trebuie să-și reducă emisiile cu 80 până la 95% până în 2050, este ca și cum le-am spune nu mai investiți în Europa, pentru că de fapt aruncați banii pe fereastră, închideți ușa și duceți-vă și implantați-vă în acele țări în care vi se permite să câștigați bani și să faceți afaceri. Pe deci, șleau, acesta este adevărul. Și noi, în calitatea noastră de legiuitor, nu ne putem permite să avem un asemenea discurs. Și apoi, un alt lucru halucinant. Cum putem să scrie într-un raport că nu a existat un impact negativ pentru industria de construcție automobile, când toate, toți indicatorii economici și toată presa de profil a spus că există o scădere enormă a, a, uh, a uh, vânzărilor de mașini tocmai din cauza că aceste întreprinderi au avut costuri foarte mari de producție și totuși vând foarte puțin. Dacă afirm așa ceva, înseamnă că nu ai citit presa economică în ultimele luni. Industria automobilelor este într-o criză foarte gravă și multe întreprinderi au hotărât să uh, închidă sau să fuzioneze cu altele și, sau pur și simplu să se reimplanteze în altă parte. Și apoi, se mai spune că Uniunea Europeană trebuie să poată să-și reducă emisiile, chiar dacă nu există un tratat internațional cu caracter obligatoriu. Poziția mea nu poate decât să fie una contrară față de un, acest document care nu este decât o declarație pur ideologică. Nu este un lucru serios pentru că nu poate să fie aplicat. Grazie, Rossi. Mulțumesc, domnule Rossi, pentru discursul dumneavoastră atât de clar și angajamentul dumneavoastră. Mario Pirilio, Holger Kramer trebuie să plece la ora 4, deci aș da lui prima dată cuvântul și apoi ție. Te rog, Holger. Da, este foarte drăguț din partea noastră când dați cuvântul înainte. Eu cred că o dezbatere pe marginea unui document de lucru este momentul potrivit pentru a avea o dezbatere fundamentală. Și cred că a venit momentul să nu discutăm cu atât de multe emoții, să nu avem o discuție ideologică așa cum am avut-o până acum în ultimii ani. Eu personal, după cum știți, vin din uh, RDG, am, cre- am crescut în RDG și după eșecul acestui stat sunt foarte sceptic în ceea ce privește aceste mari planuri politice făcute, mai ales când este vorba de o perspectivă atât de lungă în timp. De ce? Pentru că până acum au eșuat întotdeauna, au fost depășite întotdeauna de realități. Aș dori să vă amintesc două planuri, poate unul sună foarte curios, dar a fost o realitate. a fost vorba de uh, un mar uh, plan socialist din 1950. Uh, Stalin își propusese ca în, ca uh, în Siberia să nu mai există gheață și își uh, dori să se trimită substanțe în spațiu și așa mai departe. Poate este curios dar în acest moment pentru că știm că nu ar putea să funcționeze un asemenea plan. Și apoi, din punctul de vedere al tehnolo- uh, tehnologiilor pe care le folosim, uh, în uh, anii 50 a existat un consens între Konrad Adenauer și Willy Brandt, conform căruia uh, cea mai mare parte a energiei germane va proveni din uh, energia uh, nucleară. Și acum știți ce s-a întâmplat în Germania. Deci, dacă acum scriem planuri pe următorii 50 de ani, de fapt, nu facem nimic. Dacă politicienii spun astăzi ce tehnologii vom avea la dispoziție în anul 2050, atunci pur și simplu dăm dovadă de ipocrizie. Pur și simplu nu știm ce se va întâmpla în 2050. În 1950 nimeni nu s-a gândit la uh, telefoane uh, mobile, la internet și așa mai departe. Deci eu aș dori să avertizez să nu uh, scriem acum, să nu spunem ce viziuni, ce se va întâmpla uh, pe viitor. Uh, Aș dori să mai adaug două aspecte, deoarece nu am foarte mult timp la dispoziție. În documentul lui uh, Chris Davis, este adevărat, a venit momentul să ne întrebăm dacă știm uh, totul în ceea ce privește efectele schimbărilor climatice. De ani de zile ne tot referim la, IP, la această instituție din cadrul ONU, IPCC, eu am impresia că ar fi util să întrebăm, deci să întrebăm dacă într-adevăr este vorba de o știință uh, obiectivă. Există foarte mulți oameni de știință care au afirmat că, nu au fost, că opinia lor nu a fost ascultată în cadrul acestui for. Au fost trase prea multe concluzii uh, fără să există o adevărată evaluare interpares există foarte mulți uh, oameni de știință care au alte opinii. Chris Davis se referă la uh, uh un centru din Regatul Unit care face o previziune legată de o creștere a temperaturilor cu 3-5 grade dacă nu vom face nimic. Eu aș putea să citez un institut din, din Massachusetts care are o altă previziune sau institut, un alt institut din Germania care se referă la rolul uh, soarelui în ceea ce privește uh, schimbările climatice și aș putea să mă refer la un coleg, Hans von Storch, care spune că pe el îl miră uneori uh, aceste eforturi uh, ale politicienilor care îi aduc aminte de era McCarthy din Statele Unite ale Americii. Deci, până la urmă, trebuie să ne punem întrebarea dacă discutăm despre lucruri științifice sau despre lucruri pur politice. Uh, cred că există suficiente uh, fapte care să ne spună că, de fapt, nu avem destule informații la dispoziție. Și apoi, cred că ar trebui să recunoaștem faptul că restul lumii nu urmează, nu acceptă strategia noastră. Nu avem nicio șansă să ajungem la un acord internațional în care să fie amintită obiectivă de reducere de emisii obligatorii. Este vorba de faptul că nu pot fi depășite interese fundamental economice. Și cred că ar fi momentul să începem să ne gândim dacă nu ar trebui să avem o altă strategie, care trebuie să conțină două puncte. În primul rând, um, Um, obiective uh, obligatorii în ceea ce privește noi tehnologii regenerabile și strategii uh, legate de adaptarea la schimbările climatice care nu pot fi evitate. Vă mulțumesc! Da, pentru că mult timp nu va mai lua cuvântul în această comisie, a depășit uh, domnul Kramer cu două minute timpul acordat. Noi trecem acum la raportorul din Comisia ITRE, Mario Pirilio. Mario, te rog. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Davis pentru punctele critice din documentul dumnealui și pentru faptul că a spus că obiectivele foii de parcurs trebuie să țină cont de obiectivele de mediu și economice ale Uniunii Euro Europene. Dumneavoastră are mai multe, uh, în documentul dumnealui există mai multe obiective destul de eterogene și dezbaterea va fi dificilă. O foaie de parcurs cu alegeri complexe în care vor fi implicate și această Comisie și Comisia ITRE și sper să ajungem la un rezultat final împărtășit de cât mai multă lume, mai ales cu ocazia votului din plenară. Această foaie de parcurs ține cont de analizele IPCC-ului și consideră că este adevărată legătura dintre activitățile umane și creșterea globală a temperaturii, chiar dacă nu există dovezi științifice de netăgăduit uh, uh, pentru a susține această teză. Pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, se spune că avem nevoie de o reducere drastică a emisiilor de dioxid de carbon. Și atunci este nevoie de acțiuni eficiente pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Avem nevoie de o viziune coerentă și de acțiuni fezabile. Și trebuie să lansăm aceste la acțiuni cât mai repede cu putință, pentru a avea avantaje nu numai pentru mediu, ci și pentru ocupare. Drumul de parcurs este foarte lung și avem nevoie de acțiuni comune, pentru că niciun fel de acțiune izolată nu va putea să reducă uh, în mod tangibil emisiile de dioxid de carbon și nici nu va transforma economia europeană într-o economie competitivă. Există aceste trei condiții. Eficiența energetică, investițiile și o acțiune la nivel global pentru reducerea emisiilor. Nu trebuie să uităm faptul că lupta împotriva schimbărilor climatice este un obiectiv global. Și de aceea avem nevoie de o coordonare a acestei lupte care să fie făcute la nivel internațional, pentru că altfel nu va putea să fie eficientă. Europa are partea sa de îndeplinit și trebuie să păstreze lupta împotriva schimbărilor climatice printre priorități iar țările industrializate uh, uh, au cele mai multe eforturi de făcut pentru a-și reduce emisiile. De asemenea, cercetarea este fundamentală pentru a avea uh, uh, a obține progrese în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice și trebuie să investim mai mult în cercetare. Pentru că numai dacă o să avem energii mai performante și tehnologii care să permită o eficientizare a consumului de energie, vom putea să ne atingem obiectivele. În sfine, obiectivul cel mai urgent de îndeplinit este 20% pentru eficiența energetică, dar știm că acest obiectiv va fi greu de atins. De aceea trebuie să ne concentrăm toate eforturile pentru atingerea acestui obiectiv. Și știți că există un plan de acțiune pentru a mări uh, eficiența energetică a clădirilor. Și de asemenea uh, că e nevoie de investiții pentru rețele electrice inteligente. Iată ce avem de făcut, ca să spun așa, pe termen scurt. Grazie, Mario Perillo. Mulțumesc, Mario Pirillo, pentru contribuția din partea Comisiei ITRA. Și continuăm cu Dan Jorgensen. Thank you, Chairman, and... Mulțumesc. Mulțumesc, Chris, pentru un document de lucru excelent. Majoritatea țărilor au un institut, o academie a științelor. Nici una din aceste Academii nu se îndoiește că există un efect al, uh, de seră, nu se îndoiește de existența schimbărilor climatice și de faptul că cauzele sunt în principal cauze umane. Nu există nicio îndoială. Și din punctul meu de vedere, o discuție în acest sens nu mai are niciun sens. Dacă ne uităm la cifre, uh, Majoritatea spun că e o problemă gravă, 98% spun că este o problemă gravă. Dacă un bolnav se duce la doctor pentru că are dureri, medicul îi va spune că este foarte grav. Să zicem că cere o a doua opinie. Al doilea medic va spune și el că e foarte grav. 27 de medici spun că este foarte grav. Până la urmă se decide să se solicite 100 de opinii și ultimii doi spun că mm, poate nu e atât de grav. Dar până la urmă, ceea ce contează este opinia generală și <laughs> pentru mine acest gen de discuție este una ridicolă. Sunt foarte mulți colegi, chiar în această comisie, chiar în acest parlament, care încă mai pun sub semnul întrebării aceste adevăruri. Și atunci se întreabă dacă nu cumva ar trebui să ne punem de acord pe altceva, pentru că cu toții putem fi de acord chiar dacă nu credeți neapărat că schimbările climatice sunt create de om și că sunt uh, o, uh, o problemă extrem de gravă, putem să cădem de acord asupra altor uh, cauze, de exemplu petrolul. Dacă Calculele arată că în 2030 uh, China va utilizat 90 uh, de milioane de barili de petrol în fiecare zi, uh, ceea ce este superior tuturor um, sume, um, totalului utilizat, îmi cer scuze, de toate țările europene. Așadar, Chiar dacă nu vedem aceste probleme ca fiind niște probleme legate de mediu, ei bine, ele sunt legate de competitivitatea noastră pe viitor. Și cred că sunteți de acord că Uniunea Europeană ar trebui să fie regiunea cea mai competitivă uh, pe viitor. Ieri, noul guvern uh, al Danemarcei a fost votat și a uh, promovat deja un program de lucru, luându-și un angajament de a legifera în sensul uh, unei reduceri a emisiilor cu 40% până în 2020. De asemenea, jumătate din consumul de electricitate trebuie să provină din uh, energie eoliană și 100% din um, energia uh, termică până în 2035 trebuie să provină din surse regenerabile nu știu uh, exact ce se va face în acest sens, dar în orice caz, în câteva luni, aceste, acest proiect va deveni o lege. Și uh, legislația europeană ar trebui să urmeze aceleași gen de inițiative. Domnul președinte, mul- mulțumesc. Avem vești bune așadar de la Copenhaga. Asta este foarte bine. Așa că o să ne mulțumim cu aceste vești bune. Karl-Heinz Florenz. Ich bin auch immer froh, wenn ich... Da, și eu sunt uh, bucuros când aud vești bune din statele membre, pentru că um, acest lucru nu se întâmplă deseori în această discuție. Cred că ar trebui să vedem ce am hotărât până în acest moment și ce, câte lucruri au fost puse în aplicare în fiecare stat în parte. Și mă gândesc aici și la Germania, printre altele. Cred că există o diferență foarte mare și eu nu aparțin celor care se joacă cu cifre întotdeauna. Cu toate acestea, există unele cifre din acest raport cu care sunt de acord, poate unii nu sunt de acord, dar, după părerea mea, avem nevoie de aceste cifre, avem nevoie și de termene limită. Dacă domnul uh, Rossi uh, se referă la întreprinderi, atunci ar trebui să avem, uh, ar, trebui să aibă și cifre legate de uh, cifre de afaceri. Fără acestea nu putem să funcționăm. Într-adevăr, o centrală energetică care produce curent pe gaz va funcționa vreo 40 de ani și este foarte important să știi exact ce se va întâmpla peste 40 de ani. Acum, colegului Kramer, am auzit foarte multe argumente și colegului Kramer aș putea să-i spun că am auzit acest lucru în uh, Comisia pentru Schimbări Climatice, așa că am fost raportor și uneori am impresia că dacă în acest moment ai o atitudine împotriva schimbărilor climatice, nu accepti că există schimbările climatice, atunci ești dintr-o dată foarte popular. Este cei care lucrează foarte mult au o situație mult mai grea decât cei care pur și simplu uh, susțin că nu există schimbările climatice. Uh, Um, industria europeană se află într-o uh, fază de recesiune și tocmai în această fază inovarea reprezintă o șansă. Noi ce facem? Facem marea greșeală să nu folosim această șansă. Șansele nu apar din senin și dacă nu le folosim, dispar. Și Chris Davis a spus pe bună dreptate că avem nevoie de siguranță în ceea ce privește planificarea. Ai spus foarte bine că trebuie să transmitem semnale și că industria are nevoie de aceste uh, semnale. În, eu vin dintr-o țară care a luat o hotărâre fundamentală. Și acum există această hotărâre, însă trebuie să facem ceva după ce am luat această hotărâre, să renunțăm la birocrație și așa mai departe. Și acestea sunt uh, aspectele și întrebările pe care trebuie să ni le punem în următorii 15-20 de ani. În zona mea Uh, trece un râu care nu este la fel de mare ca și Rinul, care este tot uh, modificat cu rezultatul final că nu se mai poate uh, construi niciun fel de hidrocentrală, de exemplu. Deci, după părerea mea, ar trebui să găsim modalitățile de a sprijini, într-adevăr, inovările de care avem nevoie. Na, da, văd că nu mai am timp, dar oricum, Chris Davis a atras atenția asupra faptului că în viitor un raport climatic nu ar trebui să mai să eșueze și probabil se referea la raportul colegului Eichhout, care mie mi-a plăcut foarte mult. Și eu aș sfătui să începem să căutăm mai mulți parteneri pentru a putea obține o majoritate largă, pentru a putea impune și hotărâ niște lucruri. Deci, Știu că ar trebui să ajungem la un procent de 30%, dar să vedem uh, totuși care sunt obiectivele realiste pe care le putem uh, uh, obține. Da, deci ar trebui să renunțăm la această atitudine cavaleristă ecologică. Domnul Asenis acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este adevărat așa cum a spus și domnul Florenț, că deseori noi susținem partea verde a dezbaterii politicii în Europa, însă foarte des deciziile sunt blocate sau sunt reduse ca impact în, uh, la comisie sau în Consiliu și atunci trebuie să Uh, susținem o logică comună. Nu sunt neapărat pentru uh, un demers complet verde, între ghilimele, dar sunt pentru o logică comună și fondurile înseamnă, un, înseamnă uh, valorează exact ceea ce putem câștiga din ele. Datele arată că până în 2009 Uh, procentul era cu 17,3% mai mic decât în 1990, uh, procentul uh, emisiilor, um, și ne apropiem din ce în ce mai mult de uh, obiectivul de 20%, așa că cred că ar trebui să susținem un obiectiv mai ambițios. Eu sprijin vestea cea bună adusă de colegul Jurgensen, am putea ajunge chiar la 40%. 40% până în 2030 ar putea fi chiar un procent prea mic. Așadar, cred că trebuie să întărim această foaie de parcurs și, sau cel puțin că trebuie să o sprijinim. Costurile vor fi de 270 de milioane anual, de milioane de euro anual. Dar dacă ne gândim și la economiile pe care le vom face din punct de vedere al importurilor de energie, de import de carburanți, atunci Cifra va oscila între 170 și 320 de milioane de euro în funcție de uh, scenariul pe care îl vom adopta. În orice caz, economiile vor fi chiar mai mari decât cheltuielile pe care le vom face pentru a sprijini această foaie de parcurs. Și în plus față de aceste economii legate de importurile de energie, vom uh, avea și 17 miliarde de euro până în 2030 și 30 de miliarde de euro până în 2050, ca, care vor reprezenta câștiguri din punct de vedere al calității aerului. Ceea ce trebuie să facem este, bineînțeles, să creștem investițiile și această creștere de 1,4% va duce la o rata va fi o contribuție totuși mai mică decât uh, a Chinei, a Indiei sau a Coreei, din punct de vedere al procentului din PIB. Mulți colegi au spus că nu trebuie să rămânem în urmă, dar dacă nu vrem să ne regăsim în situația de a cumpăra tehnologii din alte țări, trebuie să acționăm. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Criton. Zita Weber. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate din punct de vedere intelectual există așa o, o, o provocare să te gândești în termen de 40-50 de ani, însă cred că trebuie să înțelegem lucrurile corect. Acum nu punem sub semnul întrebării fenomenul schimbărilor climatice, ci discutăm de cât de înțelept este ca să adoptăm un asemenea document ca cel pe care îl discutăm acum. Cred că facem aici uh, greșeala crezând că există un uh, sistem uh, mecanic uh, din punct de vedere al progresului tehnic care poate fi influențat de către politicieni. Știm uh, din momentul în care a apărut fizica uh, cuantică că fizica nu ne dă întotdeauna răspunsurile de care avem noi nevoie. Einstein a spus că Dumnezeu nu uh, dă cu zarurile. Deci nu putem spune, nu există previziuni din punct de vedere fizic. Acum, deci discutăm despre un sistem foarte complex legat de ceea ce se va întâmpla pe planeta noastră și discutăm acest lucru din punct de vedere politic și cred că lucrurile ar trebui să fie înțelese foarte bine. Ar fi interesant să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă, dar cine a crezut dintre cei prezenți acum în anii 70 Uh, sau în anii 80 că uh, cortina de fier se va uh, prăbuși și amintesc acest lucru deoarece era fost ziua națională a Germaniei. Deci există lucruri în viitor care nu pot fi prevăzute, chiar dacă ne dorim acest lucru. Și acum, în ceea ce privește revoluția industrială, industrială domnule președinte, dumneavoastră ați folosit acest concept. Nu putem să cerem să se întâmple o revoluție industrială. Um, re, teoria rela, relativității nu a prevăzut apariția internetului, de exemplu. Deci, după cum am spus, ca și politician, trebuie să avem o anumită smerenie și modestie, să înțelegem uh, ce lucru putem face și ce lucru pur și simplu nu putem face. Într-adevăr, lucrurile pe care le putem face ar trebui să fie incluse în acest document. O uh, o radiografie a momentului actual. În ce situație suntem acum? Și aș dori să vă aduc aminte că suntem în continuare singurul continent uh, care a introdus un preț pe uh, dioxidul de carbon. Și mă miră puțin faptul că Chris Davis spune că alte state ne vor lua înainte din acest punct de vedere și că noi vom rămâne în urmă. Deci, fie acest lucru va duce la, va sprijină progresul nostru te- tehnologic sau îl împiedică. Eu nu am înțeles că până la urmă această idee. Și acum, în ceea ce privește progresul linear tehnologic până în 2050, stabilirea acestuia, așa cum s-a gândit Bas Icot, să facem acum mai mult și mai încolo, mai puțin, e puțin cam aventuros, după părerea mea. Cred că foarte mulți oameni au citit cartea lui Herman Hesse, Narcis și Goldmund. Uh, cred că trebuie să fim atenți să nu pierdem legătura cu realitatea. Dacă hotărâm obiect, un obiectiv obligatoriu până în două, de reducere cu 80% până în 2050, chiar credem că situația în 2050 va fi așa cum ne dorim noi. Îți mulțumesc, Richard Zeber. Și în acest moment, totuși, trebuie să spun și o anecdotă Da, este vorba de uh, uh stabilirea unui pronostic pe 40 de ani. În iunie am uh, deschis uh, expoziția Parlamentului în Berlin în ceea ce privește biodiversitatea. Uh, directorul muzeului uh, s-a spus uh, a spus ceva despre cel mai mare dinozaur, care a trăit în urmă cu 150 de milioane. Mijlociul este mai apropiat de noi față de uh, uh, din, des, față de dinozaurul cel mare și el a trăit în urmă cu 170 de milioane de ani. Eu am spus că epoca industrială este, durează de 200 de ani. Este vorba de 10 uh, generații și în aceste 10 generații am consumat lucruri care au fost uh, create în sute de milioane de ani. Deci nu, put, nu poate nimeni să-mi spună că noi nu avem un efect concret asupra planetei noastre. Cred că uh, mintea noastră este prea mică pentru a pricepe ce, cât de multe s-au întâmplat în aceste 200 de ani. Așadar, scenariul care ține seama de uh, viziunea pentru anul 2050 ar trebui să fie minimul pe care ar trebui să-l facem. Dacă considerăm că efectul uh, uman asupra planetei este zero, atunci, într-adevăr, nu mai avem despre ce să discutăm. Ok. Cred că acum trebuie să încheiem încet, încet pentru că nu mai avem foarte mult timp, dar totuși, Ana Rosbach are acum cuvântul și voi fi atent la cele trei minute. Ana, te rog. Er mulțumesc. Nu e foarte corect, pentru că toată lumea a avut timp să vorbească până acum. În fine, îi mulțumesc și eu lui Chris Davis, dar, așa cum stau lucrurile în prezent, există o diferență foarte mare, chiar în cadrul frontierelor Uniunii Europene. Viziunea pentru viitor pare însă uh, să fie destul de dificil de asumat pentru următorii 20 de ani în statele membre. membre. Noi ne dorim un procent de 40% uh, energii regenerabile pentru de atins așadar în următorii 9 ani. Având în vedere însă monopolul din sectorul energetic care încă există, ca de exemplu în Danemarca, acest lucru împiedică dezvoltarea unor surse noi de energie și uh, împiedică dezvoltarea bunelor practice și a progresului în sectorul energetic. În locul acestei liste de acțiuni posibile, aș prefera să ne concentrăm atenția pe cercetarea în domeniul energiei. energiile eoliene, energia solară, tipurile de energie așadar care sunt disponibile, energia poate fi în continuare dezvoltată în Europeană și n-am vorbit decât două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Da, un, uh, ca un adevărat uh, model. Andreea Țanon este următorul. Domnule președinte, dragi colegi, eu mă bucur de documentul de lucru al domnului Chris Davis și împărtășesc într totul punctul său de vedere. Dumnealui ne spune că trebuie să facem o alegere dacă chiar dorim să avem un viitor. Europa trebuie să dea un răspuns credibil, trebuie să-și asume răspunderea în lupta împotriva schimbărilor climatice, trebuie să servească de model și să inspire și pe ceilalți să îi urmeze exemplul. Nu există vreo altă alternativă. În așteptarea unui tratat internațional cu caracter obligatoriu, măcar între țările um, industrializate, Europa trebuie să acționeze. Avem o tonă de date științifice care ne dovedesc că există acest fenomen al încălzirii globale, dar unii încă se încăpățenează să nege existența sa. Eu mi-am început uh, mandatul numai pe 12 septembrie și am ascultat cu, mm, trebuie să spun, uh, incredulitate felul în care un coleg uh, de-al meu nega existența acestui fenomen. Dar trebuie să fim foarte atenți. Dacă Europa nu va lua uh, niciun fel de măsuri, atunci și uh, pe acest plan va fi depășită de țările emergente. De exemplu, în ce privește investițiile în uh, energia eoliană și um, energia solară. Și știm foarte bine că uh, în cazul lipsei de acțiune, efectele pot să fie foarte grave la nivel european și la nivel global, unele dintre ele subevaluate, ca de exemplu pierderea biodiversității. Există multe specii de animale care uh, au dispărut sau sunt pe care dispariție, altele care uh, și-au modificat comportamentul și de multe ori se transformă în dăunător pentru activitatea agricolă. Apoi știm că nivelul apelor a scăzut și de asemenea nivelul pânzelor freatice, uh, Apoi uh, am observat proliferarea algelor în uh, zonele de coastă, care s-a făcut, bineînțeles, în detrimentul activităților turistice. Apoi, ar putea să apară noi boli la om și la animal, e? sau noi manifestări a anumitor boli cunoscute de mult timp. Chiar ieri, la comisia noastră, l-am ascultat pe domnul director al uh, ECDC, domnul Mark Sprenger, care afirma că un, o consecință a schimbărilor climatice va fi o, o răspândire modificată a, a bolilor. Deci, această foaie de parcurs este o oportunitate binevenită și un instrument uh, prețios pentru a exercita presiuni asupra Comisiei și Consiliului, pentru ca acestea să acționeze repede și în grabă. Și subliniez acest lucru. Avem nevoie de o politică puternică și clară pentru a convinge întregul Parlament că acest document este poate unul cheie din întregul nostru mandat. Deci susțin acest document cu o atitudine echilibrată a domnului raportor. Mulțumesc, domnul Peter Lizzi. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ciuda timpului scurt pe care l-am la discuție, aș dori să fac o remarcă fundamentală, principială. Cred că ar trebui să analizăm raportul Stern de fiecare dată când discutăm uh, schimbările climatice. Criza economică globală din anul 2009 um, se spune în raportul uh, Stern că este lucrul cel mai puțin grav care ni s-ar fi putut uh, întâmpla. Domnul Stern este un economist renumit, este fostul uh, șef al Băncii Mondiale și spune că în fiecare an vom avea pierderi economice de 5 până la 20% dacă nu combatem schimbările climatice. Desigur, putem spune că aceste fapte nu sunt uh, sigure și putem specula. Dar um, un expert mondial a încercat să aibă o discuție cu mine și mi-a spus să îi spun o, un tratament uh, uh medical care să fie atât de înaintat ca și situația schimbărilor climatice uh, discutată de IPCC nu există 3.000 de medici pe lume care să fie de acord în ceea ce privește un tratament sau folosirea unui uh, medicament. Deci există diferențe foarte, uh, foarte mari în lumea științifică, dar cred că și în acest context ar trebui să facem ceea ce ne recomandă totuși majoritatea oamenilor de știință, pentru că dacă nu facem acest lucru, pur și simplu ne asumăm un risc prea mare. Eu aș dori să felicit comisia care a fost criticată de colegii mei ca fiind prea puțin ambițioasă. După părerea mea, a găsit uh, drumul cel uh, potrivit. Este foarte bine să discutăm de obiective pe termen lung, dar să avem uh, suficient timp la dispoziție pentru a discuta formulările con- concrete. Bas Aicut își dorește o, lin- o linie lineară mai ambițioasă în ceea ce privește atingerea obiectivelor din 2050. Însă haideți să recunoaștem că am pierdut foarte mult timp până în acest moment. Am, uh, s-a schimbat foarte mult lucrurile în ultimul, în uh, ultimul uh, timp. După părerea mea, linia propusă de comisie este cea bună și ar trebui să o sprijinim. Este foarte important faptul că se amintește tema uh, eficienței energetice eficiența nu poate fi despărțită, nu poate fi scoasă din această foaie de parcurs și, drept urmare, trebuie să ne atingem obiectivul nostru pentru 2020. În plus, trebuie să definim obiective coerente în ceea ce privește emisiile scăzute de dioxid de carbon. Avem nevoie de obiective realiste pentru 2020, 2030, 2040, pentru că dacă economisim uh, energie electrică, atunci nu trebuie să, produ- să producem această energie. Desigur, deci, trebuie să încercăm să devenim mai concreți, dar haideți să nu criticăm Comisia, ci să lucrăm împreună cu ea în sensul ating- atingerii acestor obiective. Mulțumesc! Mulțumesc, Ines Ayala Sender. Acum. nu pare intra în fundul de la cuestion. que... Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi uh, intra în detaliul acestei um, problematici, pentru că toți colegii mei au vorbit despre asta. Eu doresc doar să vă atrag atenția asupra unui aspect. Mă refer la ultimul punct abordat de domnul Davis, cu privire la oportunitățile pe care le avem în față. Se spune acolo că în timp de război lucrurile sunt accelerate, se găsesc fonduri, se elimină birocrația și se iau măsuri. Înțeleg această metaforă a catastrofei, a războiului, utilizată de domnul Davis pentru a ne arăta urgența acțiunilor. Însă, cred că acest uh, alineat ar trebui să dispară, pentru că citindu-l avem impresia că lucrurile se petrec cel mai bine în vreme de război și suntem totuși într-o situație de democrație. Uh, și așa se iau deciziile. Așadar, nu sunt deloc de acord cu acest aliniat. Se vorbește despre război. Mi se pare că a mers un pic prea departe aici, raportorul. Se spune de asemenea că încălzirea globală nu are caracterul imediat al unui război, da, se nuanțează puțin așadar ceea ce s-a spus mai sus. Însă, în ciuda dificultăților legate de acest dosar, cred că nu se justifică menționarea războiului. Merci, monsieur le président. Je vais pas... Doamna Oconi, mulțumesc, domnule președinte. Nu voi relua nici eu ceea ce s-a spus deja. Vă voi spune doar că documentul publicat de domnul Davis este un document foarte bun și v-am ascultat și anecdota, domnule președinte. Sunt de acord că trebuie să facem eforturi pentru reducerea poluării în general și trebuie să contribuim la asta. Însă, dincolo de ideea unor obligații suplimentare pentru întreprinderi, întreprinderi care în conjunctura actuală suferă din cauza tuturor acestor norme și tuturor acestor constrângeri impuse, ele fiind în, în uh, necesitatea de a produce și confruntându-se cu dificultăți în acest sens, uh, E bine, cred că este momentul ca Europa să definească o adevărată politică industrială ambițioasă, competitivă, care să meargă în acest sens, care să meargă în sensul cercetării. Trebuie să implementăm un, o politică de cercetare ambițioasă, vizibilă, lizibilă. Trebuie să arătăm că Uniunea Europeană dispune de mijloace prin intermediul politicii regionale, prin intermediul politicii de coeziune, dispunem de resurse pentru a sprijini cercetarea, pentru a merge în întâmpinarea inovației cele 350 de miliarde de euro din cadrul politicii de coeziune, din cadrul politicii regionale, unde există un domeniu cercetare-inovație, e bine, se pare așadar că aceste fonduri sunt destul de puțin utilizate în Europa, cu o rată de uh, absorpție de mai puțin de 20% și ne aflăm uh, deja la a doua treime din această uh, perioadă de programare de șapte ani. Ca urmare, trebuie să avem o politică ambițioasă în ceea ce privește mediul înconjurător și suntem cu toții de acord cu asta politica de cercetare, politica industrială trebuie să devină o politică europeană, învingătoare, ambițioasă și noi trebuie să ajutăm întreprinderile să găsească resursele necesare pentru a utiliza noile energii ca de exemplu uh, noi moduri de extracție a gazelor de șist, fără a, aduce, fără a polua mediul înconjurător. Acesta va fi forța Europei pe care trebuie să o construim. Mulțumesc foarte mult! Se, a fost o intervenție foarte pertinentă. Cred că, într-adevăr, merită să continuăm această discuție. Pentru moment o să dau cuvântul Comisiei. Um, Mulțumesc! Îi mulțumesc și eu domnului Davis pentru acest document de lucru foarte interesant și vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte animată. Și eu doresc să subliniez câteva puncte legate de aspectele care au fost ridicate în această discuție. Un prim punct legat de legătura între această foaie de parcurs și agenda internațională. Ne aflăm la numai câteva luni înainte de Durban și uh, decizii importante au fost luate și la Cancun. Uh, liderii mondiali uh, s-au pus uh, de acord asupra unor obiective care s-au bucurat de consens și care au fost uh, pregătite de lucrările IPCC. Uh, majoritatea țărilor uh, în dezvoltare și-au luat angajamente și ele reprezintă 80% din uh, emisiile totale. Ca urmare, există acțiuni, există angajamente în întreaga lume și am analizat aceste lucruri și în foaia de parcurs, însă ele nu sunt, chiar dacă nu sunt suficiente, acestea sunt un pas în, în față, în conformitate cu protocolul de la Kyoto și cu standardele internaționale. În al doilea rând, s-au făcut multe observații legate de natura acestei foi de parcurs. S-a făcut o referire uh, Uh, la această foaie de parcurs ca fiind o previziune a modului în care va arăta lumea în 2050. Ceea ce trebuie să încercăm este ca pe baza um, informațiilor pe care le avem acum să analizăm și să învățăm uh, ceea ce rămâne de făcut în următorii pași cum trebuie să investim, uh, ce fel de tehnologii sunt necesare, unde sunt oportunitățile pentru Europa, unde sunt obstacolele și pe această bază să încercăm să definim următorii pași în termen de politici. Un al treilea punct, uh, privind acele jaloane, acele repere. Într-adevăr, sunt puncte esențiale în această foaie de parcurs. Este, de fapt, ceea ce așteaptă și industria mai multă claritate în politicile pe termen lung și în ceea ce privește investițiile. S-a spus foarte des că vorbim despre investiții care uh, vor acoperi 20-30 de ani și investitorii au nevoie de această perspectivă pe termen lung. De aceea ne ajută aceste jaloane. Nu este vorba despre obiective și asta pentru că uh, obiectivele ca de genul, ca, ca obiectivele din, pentru 2020 uh, um, prevăd uh, reducerea emisiilor, s-a vorbit și despre absența de linearitate, este adevărat, însă anumite tehnologii vor fi disponibile din punct de vedere competitiv ulterior, dacă ne gândim la transporturi, la captarea și stocarea carbonului. Aceste, acest tip de tehnologii uh, vor fi disponibile la nivel mai larg numai după 2025. Doamna Jordan a vorbit despre costurile pentru consumatori. Un lucru important uh, și uh, o evaluare de impact ne poate aduce mai multe detalii în acest sens. Însă, viziunea de ansamblu este dată de investițiile necesare și de economiile de carburant care vor rezulta din aceste investiții. Investițiile vor fi în medie de 270 de miliarde de euro uh, cu economii la fel de importante și acest lucru este foarte important și se va registra și o schimbare a destinației acestor investiții, ceea ce aduce o provocare uh, în acest sens. A fost și o întrebare legată de energia nucleară. În scenariile pe care le-am dezvoltat, am uh, luat politicile așa cum există ele în prezent în diferitele state membre. Sigur că analiza a fost făcută înainte de accidentul de la Fukushima ceea ce înseamnă că în scenariile pe care le, le-am dezvoltat, le-am dezvoltat, trebuie să luăm în calcul și o uh, eliminare uh, progresivă a um, sectorului nuclear în Germania, pentru că această decizie uh, este luată în prezent, așadar până în 2050 trebuie să presupunem că nu va mai exista energie nucleară în, uh, în Germania. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, Stefan Forgut pentru explicațiile din partea comisiei pe această foaie de parcurs. Chris Davis dorește să tragă concluziile acestei discuții. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Pirilo a redactat uh, avizul din partea Comisiei ITRE. Dacă vă aduceți aminte, avem uh, procedura privind regula 50 unde se spune că competența pentru eficiența energetică, pentru energiile regenerabile și pentru rețele aparține uh, Comisiei ITRE. Dacă aveți amendamente în acest sens, acestea trebuie să fie înaintate până marțea viitoare, dacă nu mă înșel, pe marginea raportului domnului Pirilio. În ceea ce privește raportul meu, va fi tradus până la sfârșitul lunii și voi uh, convoca o reuniune cu raportorii, uh, cam peste trei săptămâni, după această, uh, înainte de acest demers de traducere. Uh, discutând uh, intervențiile domnului Rossi și ale domnului Kramer, și cred că Daniel Jorgensen a răspuns deja la acesta. În cursul discuției s-au observat puncte de vedere diferite și nu voi încerca să le răspund uh, punct cu punct. Însă, ar fi foarte bine dacă am reușit să ajungem la un anumit consens între grupurile politice și dacă am putea avea un vot bun în Parlament în favoarea unor, unei propuneri care să adopte, sper, această foaie de parcurs și care să conțină obiectivele și reperele necesare și jaloanele uh, îmi cer scuze dacă exprimarea mea din documentul de lucru i-a deranjat pe unii uh, membri, însă s-a dovedit că războiul uh, stimulează progresul tehnologic, dar mai există și alte modalități de stimulare a progresului tehnologic și o altfel de mod, un astfel de mod ar fi stabilirea unor obiective sau stabilirea unor jaloane. Și americanii în anii 60 au, și-au uh, stabilit un obiectiv foarte ambițios să meargă pe lună. Așadar, fixarea unor obiective stimulează acțiunile. Știm cu toții că anul 2050 este încă departe și știm <laughs> foarte bine că mulți dintre noi nici nu vor mai trăi atunci. Ca urmare, niciunul dintre noi nu va fi tras la răspundere pentru eșecul acestor obiective. Însă, obiectivele pentru 2020, pentru 2030 sunt mult mai importante. Sper că Comisia eh, Europeană va mm, transmite acest mesaj colegilor care se ocupă de foaia de parcurs pentru energie și care încă nu s-au decis dacă eh, vor eh, introduce și niște obiective intermediare sau dacă vor lăsa numai termenul de 2050. Mulți dintre noi doresc fixarea unor obiective ambițioase de reducere a gazelor cu efect de seră pentru a face o contribuție la mm, pro protecția mediului, dar și pentru a stimula progresul și industria. Și actorii ne, implicați în acest domeniu ne spun că au nevoie de semnale pe termen lung, că au nevoie de investiții extrem de semnificative, miliarde de euro și trebuie să facem acest lucru. Domnul președinte, așadar, avem un document de lucru și pe baza acestei dezbateri vom avea și un proiect de raport și apoi știți cum funcționează procedura și ne vom întoarce la acest subiect curând, analizând proiectul de raport. Mulțumesc, Chris Davis, pentru eforturile din această a doua dezbatere. Ajungem la punctul 15, este o altă foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor, către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor. Raportor pentru aviz din partea comisiei noastre este colegul nostru Boguslav Sonic, responsabil pe fond este comisia Tran, raportor fiind acolo domnul Mathieu Groș. Boguslav, ai cuvântul naszej gospodarki, społeczeństwa. Mulțumesc! Transportul este baza economiei și a societății noastre și contribuie la creșterea economică și la crearea de noi locuri de muncă. Dezvoltarea sectorului transporturilor trebuie să fie una durabilă. Este vorba despre un sector global. Așadar, este nevoie de cooperare la nivel internațional și sunt necesare foarte multe inițiative la uh, diferite niveluri. În domeniul european al transporturilor am uh, subliniat că de fiecare dată când este posibil ar trebui să se treacă la vehicole alimentate cu carburanți nefosili, pentru că aceștia um, degajă cele mai puține emisii, mai ales emisii de dioxid de carbon și de sulf. În al doilea rând, emisiile trebuie să fie reduse cu ajutorul unor tehnologii moderne de combustie și sprijin dezvoltarea cercetării în acest domeniu trecerea la noile tehnologii în uh, domeniul transporturilor necesită timp. De aceea, eforturile depuse în acest sens ar trebui să ia în considerare eforturile de pe teren din cadrul statelor membre. Comisia Europeană ar trebui să promoveze și să sprijine din punct de vedere financiar o rețea paneuropeană, o rețea a autostrăzilor, a, um, uh, o rețea feroviară, autostrăzilor feroviare, așadar a transportului de uh, camioane pe calea ferată. Și trebuie să se uh, recupereze întârzierile în acest sens și trebuie să ne concentrăm uh, eforturile pe eliminarea uh, discrepanțelor între uh, diferitele zone din Europa din acest punct de vedere. un uh, consum, o reducere a consumului de carburanți fosili ar fi uh, cel mai uh, ușor mod de reducere a emisiilor din sectorul transporturilor. Și importanța rolului Comisiei Europene în acest domeniu este foarte mare. Comisia Europeană ar trebui să lanseze campanii care să sprijine moduri alternative de transport. Mulțumesc! Boguslav Sonic. Îți mulțumesc, Boguslav Sonic. Inal Ayala Sender este raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Sonic pentru că a reușit să sintetizeze în câteva alineate o întreagă dezbatere și un raport uh, precedent. Așadar, avem nevoie de acest termen de 40 de ani până în 2050 în general, pentru că trebuie pregătite niște decizii care să conducă la schimbări. Este vorba despre schimbări care trebuie să se încadreze într-un orizont pe termen lung. Este vorba despre investiții în domeniul cercetării, în domeniul combustibililor, în domeniul vehicolelor utilizate și toate aceste lucruri trebuie să intre într-un într demers de planificare. Chiar dacă nu este vorba despre un domeniu care intră neapărat în competența europeană, și anume urbanismul, din ce în ce mai mult uh, orașele europene cer Uniunii Europene să, îi, of, să le ofere sprijin pentru a găsi soluții care să nu ducă la reducerea mobilității. Așadar, avem și un risc aici. Trebuie să aducem o schimbare față de trecut, pentru că în trecut se făcea o diferență între mobilitate și dezvoltare economică, iar criza actuală uh, care a adus o creștere a competitivității la nivel internațional, o creștere, o, o concurență acerbă, ne-a arătat că reducerea mobilității nu mai este o opțiune viabilă. Trebuie încurajată cercetarea, dezvoltarea și trebuie să fim capabili să facem aceste schimbări care vor duce la niște transformări drastice ale modalităților mobilității, dar fără să conducă la o reducere a acestea. Aș fi dorit să se aprofundeze mai mult uh, toate aspectele urbane, uh, problematicile legate de protecția mediului, sublinierea importanței serviciilor publice cu caracter colectiv din domeniul transportului, noile tipuri de mobilitate, uh, cred că va trebui să abordăm și aceste aspecte. Logica piețelor, bineînțeles, în uh, mediul urban uh, se dorește îmbunătățirea accesibilității uh, transporturilor, însă foarte des nu reușim să atingem acest obiectiv pentru că avem de a face cu o adevărată Uh, cu un accent foarte comercial. Ca urmare, trebuie să găsim un răspuns al acest, la această logică a pieței. S-a înregistrat între timp o, o, o dezvoltare a comerțului electronic în sectorul transportului și uh, trebuie să facem față și acestor, acestei provocări, adaptând logistica um, disponibilă în zonele urbane. Trebuie să ne gândim și la mobilitatea internațională în perspectiva 2050, mă gândesc la transportul maritim, la decizii esențiale care trebuie luate cu privire la noile tipuri de combustibil, toate acestea aduc o dimensiune internațională și fac o trimitere la competitivitate. Iată așadar aspecte multiple care intervin aici și sigur rolul pe care trebuie să-l joace Parlamentul European în consolidarea anumitor acorduri internaționale cred că am fi putut să dezvoltăm mai mult această uh, dimensiunea rolului Parlamentului European. Am fi putut vorbi mai mult despre acordurile internaționale și acum din punct de vedere al, infrastruct al infrastructurilor. Pe 19 octombrie, Comisia își va prezenta propunerea cu privire la noile rețele transeuropene. Cred că s-a ajuns la un nou uh, punct de vedere. Comisia Europeană ne va prezenta o nouă formulă și cred că și aici trebuie să întărim dimensiunea de protecția mediului, toate aspectele legate de transformările modale, uh, rețeaua de căi ferate, autostrăzile, tot ce se poate face pentru a se reduce impactul asupra mobilității, mobilitatea pe care nu dorim să o vedem redusă. Având în vedere contextul de criză, nu trebuie să uităm necesitatea unei restructurări și ne vom confrunta cu o perioadă critică, o perioadă de tranziție în care vom, se vor pierde locuri de muncă în anumite sectoare, cel puțin. Și este important să vedem niște eforturi suplimentare din partea Comisiei Europene, Europene în domeniul noilor locuri de muncă, locuri de muncă verzi, între ghilimele ecologice și necesitatea aici de a dezvolta noi calificări. Este important ca la nivel european să fim capabili să identificăm clauze sociale uh, să identificăm noi profesii, noi meserii, pentru că avem de-a face cu o piață nouă care ar putea să mm, rezulte de aici. Mă gândesc la vehiculele electrice, de exemplu. Un produs care a fost deja lansat și care ar putea rezolva foarte multe probleme. Și din punct de vedere al securității, trebuie să uh, ne gândim la tot ce înseamnă întreținerea acestor vehicule. Și profesioniștii din domeniu trebuie să se uh, pregătească din toate aceste puncte de vedere, ca urmare, trebuie întreprins acțiuni de formare pentru actorii din acest sector. Iată, aspecte care ar trebui să fie aprofundate. externalizarea costurilor externe. Iată, alte aspecte unde ar trebui să găsim și uh, stimulente și nu numai sancțiuni. Europa este din ce în ce mai mare din punct de vedere geografic și europenii din nord, din sud, din est și din vest trebuie să suporte efecte asupra mobilității. Uh, fie și, și trebuie să înțelegem și diferența dintre zonele centrale și zonele periferice și rolul pe care le joacă acestea. Să înțelegem diverse, diferențele între diferitele regiuni, diferite state. Multe, în multe situații, infrastructurile au fost deja definitivate uh, în altele însă încă se mai fac eforturi prin intermediul fondurilor structurale uh, pentru deschiderea propriilor infrastructuri și sisteme de transport. Ca urmare, ar trebui introduse aici și stimulente care să intervină în uh, funcție de situațiile de pe teren, sigur reținând uh, obiectivul principal de reducere a emisiilor și promovarea locurilor de muncă verzi. Dziękuję bardzo pani poseł Ines Ayala Sender. W tej chwili Vă mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Sanders. Îi dau num cu documentul domnului Chiar Branti. Poate nu este onest, aș dori să vă cer să vă limitați la 3 minute pentru a putea continua cu ordinea de zi. Vă mulțumesc, doamna președinte, voi încerca să fiu cât de subcint este posibil. Îmi folosesc timpul și în numele domnului Kakis, care a trebuit să plece în uh, Olanda, pentru a-i explica unele lucruri primului ministru olandez în legătură cu Grecia. Și mă bucură faptul că pot vorbi numele dumnealui. Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc în calitatea noastră de raportor pentru raportul pe care l-ați scris, însă aș dori să vă cer, să vă provoc să fiți puțin mai ambițios. Comisia Europeană a fost foarte ambițioasă Poate acesta este un motiv pentru care mie îmi plac aceste foi de parcurs. Sunt foarte ambițioase și singura, singura întrebare serioasă pe care trebuie să ne punem este cum vom putea atinge aceste uh, obiective amintite în aceste foi de parcurs. Și să vă aduc aminte de anumite lucruri. În uh, foaia de parcurs se spune de faptul că trebuie să uh, înjumătățim uh, folosirea autoturismelor cu motoare de combustie până în 2040 și până în 2050 să nu mai existe asemenea autoturisme până în 2050. Apoi, um, uh, trebuie reduse um, avioanele care emit uh, dioxid de carbon cu 40% până în 2050. Deci nu este vorba de pași foarte mici, ci de adevărată revoluție. Și dacă este să fim uh, cinstiți, este bine că uh, se face o revoluție. Avem nevoie de o revoluție și um, în domeniul transportului, așa cum avem de o revoluție și în domeniul schimbărilor climatice. Însă, pentru, această, pentru a avea această revoluție, sunt convins că avem nevoie de mai multă inovare, avem mai, nevoie de mai multă cercetare și dezvoltare. De acest lucru va depinde succesul acestei foi de, de parcurs. Dacă ne vom face acest lucru, Realitatea va fi că în 20-30 de ani, în India, în Brazilia și în China, se vor folosi doar uh, noi vom folosi mașini electrice produse în India, uh, Brazilia și China și așa mai departe. Uh, California, de exemplu, se gândește în acest moment să cumpere uh, trenuri de viteză mare din China și nu din Europa. Deci așa stau lucrurile, după părerea mea. Uh, Um, sunt de acord așadar cu foaia de parcurs propusă de Comisia Europeană. Acesta este drumul pe care trebuie să mergem. Au subliniat principiul că utilizatorul și cel care poluează plătește. Însă pentru a face acest lucru, uh, costurile externe trebuie să fie internalizate. Acest lucru este crucial. Și pe lângă acest lucru, pentru ca să poată uh, exista o adevărată competiție, chiar avem nevoie de această internalizare a costurilor externe. Și apoi trebuie să combatem monopolurile de stat la nivel local. Există prea multe monopoluri de stat la nivel local și acum mă refer la sistemele de transport care împiedică uh, intrarea pe piața unor um, uh, concurenți uh, reali. Acest lucru este foarte important pentru a putea moderniza sistemele noastre de transport din zonele urbane și pentru a putea atinge aceste obiective stabilite de Comisia Europeană. Și pe lângă acest lucru, cred că ar trebui să începem să lucrăm la mod serios la eliminarea treptată a substanțelor periculoase pentru mediul, pentru mediul conjurător. Și uh, competitivitatea este Uh, important. Atât timp cât avem anumite subvenții, cred că nu ne vom atinge acest obiectiv. Deci vă rog, domnule președinte și domnule raportor, um, vă rog să fiți puțin mai ambițios în, în raportul nostru și eu împreună cu domnul Schilacakis vă vom ajuta cu câteva venamente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Amendamentele dumneavoastră, și dar toate amendamentele, de fapt, vor fi binevenite pentru a îmbunătăți raportul. Și acum îi dau cuvântul domnului Tremopulos și după dumnealui, uh, doamna Ana Rosbach va lua cuvântul. Vă mulțumesc. Aș dori să vă împărtășesc câteva prime gânduri în calitatea mea de raportor din umbra din grupul verde. O reducere de 60% a emisiilor de gaze cu efecte de, gaz, de, de seră până în 2050 nu este o reducere suficient de ambițioasă, după părerea mea, dacă într-adevăr ne dorim protejarea mediului înconjurător. Cred că ar trebui să ne asigurăm cu toate acestea ca acest obiectiv măcar să fie obligatoriu. Obiectivul de reducere a emisiilor din, uh, din sectorul maritim și uh, transportul maritim și feroviar este prea puțin ambițios și trebuie să găsim o modalitate de a aborda această problemă, să nu creștem transportul așa cum își dorește Comisia. Trebuie să analizăm perioadele de tranziție, să ne uh, asigurăm că există modalități de mobilitate mai uh, flexibile. Trebuie să ne asigurăm că principiul poluatorul și utilizatorul uh, plătește vor fi, va fi pus în aplicare. Noi ne dorim așadar sublinierea anumitor aspecte. În legătură cu alte aspecte avem anumite îndoieli. De exemplu, haideți să vedem care este situația cu căile ferate. Ce se întâmplă cu țările care se află în criză? Experiența mea din Grecia este că Troica și Comisia se scapă de două trăimi din căile ferate din uh, Grecia. Deci cum uh, reflectă aceste politici toate aceste lucruri despre care discutăm? După părerea mea, Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe căi ferate și să uh, promoveze modalități com- uh, combinate de uh, transport. Deci nu ar trebui să ne scăpăm, să renunțăm la uh, căile ferate. Apoi, trebuie să reducem numărul uh, tirurilor care circulă pe drumuri și să reducem emisiile cauzate de acest lucru. Acesta trebuie să fie alineată cu reducerile impuse autoturismelor. Uh, reducerea vitezei pentru tiruri ar trebui să devină obligatorii, nu doar din motive legate de protejarea mediului conjurător, dar și din motive de siguranță. Acum, în ceea ce privește biocombustibilii. Regulile existente nu țin seama de ceea ce se întâmplă cu modificarea uh, utilizării terenurilor, solurilor produse de acești uh, biocombustibili. Deci trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri. Și până când nu vom ține seama de, acest, de acești factori, nu vom putea fi siguri faptul că biocombustibilor nu vor uh, înrăutăți situația în comparație cu folosirea combustibilor uh, fosili. Biocombustibilii pot să aibă un rol important în uh, în acest sector doar, că, doar dacă sectorul devine mai eficient și se reduce nevoia de combustibil în general și doar dacă criteriile de durabilitate sunt modificate pentru a ține cont de toată gama de efecte asupra mediului înconjurător, incluzând uh, emisiile indirecte cauzate de folosirea terenurilor. Acum, în ceea ce privește uh, uh, emisiile cauzate de sectorul de transportul uh, maritim, acestea, aceste emisii trebuie să fie reduse imediat. Însă nu putem să facem progrese dacă nu, dacă, dacă nu vom face acest lucru. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție deschisă în legătură cu un sistem internațional care să permită reducerea Um, emisiilor cauzate de sectorul uh, transportului maritim. Nu trebuie să insistăm întotdeauna doar pe partea Uniunii Europene legată de transportul maritim internațional. S-a luat deja o decizie în legătură cu includerea sectorului transportului maritim în obiectivele pentru 2030. Și dacă acest lucru se întâmplă și și acest lucru se va întâmpla dacă nu se ajunge la un acord internațional până în 2011. În plus, s-a amânat taxarea pe kerosină și impactul asupra avi- aviației în general trebuie să fie inclus în uh, sistemele uh, create pentru a gestiona această situație. Acestea ar fi la mele și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum îi dau cuvântul lui Ana Rosbach. Și urmează domnul Grote, domnul Vitorio uh, Prodi și apoi Sofie Oconi. Însă, acum are cuvântul doamna Rosbach. Vă mulțumesc, doamna președintă. discutăm resursele energetice pentru viitor și prețul acestor resurse și este vorba de o discuție care se leagă de dezbaterea pe care tocmai am avut. Însă colegii discută mai degrabă de uh, discută mai degrabă act, uh, documentul comisiei și nu avizul dumneavoastră. Eu m-aș referi mai degrabă la uh, avizul dumneavoastră, deoarece la articolul 10 spuneți că există o transformare masivă înspre noi tehnologii. Spuneți că pentru acest lucru este nevoie de uh, timp și uh, trebuie să ținem seama de situația diferită în fiecare stat membru în parte. Îngrijorarea mea este că în statele membre care nu au infrastructură suficient de dezvoltată se va, se va hotărâ să nu se păstreze vechile tehnologii, ci să, să treacă direct la uh, tehnologii uh, viitoare. Acum, haideți să revin la avizul dumneavoastră în general și mă surprinde faptul că transportul maritim, de fapt, a fost mai degrabă lăsat pe din afară. După părerea mea, este un subiect pe care ar trebui să ne concentrăm mai mult și același lucru este valabil și în ceea ce privește căile de comunicație um, fluviale din Europa. Și mai există și alte aspecte pe care nu, pe care nu a spus deloc, deloc accent. De exemplu, trenurile care ar trebui să înlocuiască zborurile pe distanțe scurte în cadrul Uniunii Europene. Nu v-ați ocupat de acest lucru și cred că vom înainta amendamente în acest sens. Și mie mi se pare uh, dificil să accept această reducere. Uh, dumneavoastră, în general, nu ați amintit niciun fel de uh, de procent de, uh, de reducere concret. Vă referiți pur și simplu la un plus minus 10% reducere în uh, consumului de combustibil. Sper că vom fi suficient de curajoși pentru a merge înainte și să ajungem în situația în care se află China acum. Deci uh, să ajungem în situația în care se pune accent, de exemplu, pe autoturisme bazate pe autoturisme electrice, pe baterii lithium-on și așa mai departe. Deci să facem un pas înainte, să folosim lucrurile care există deja. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Rosbach. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră Uh, ambițioasă în ceea ce privește transportul. Acum trecem la alte intervenții. Domnul Grote și apoi domnul Prodi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum, în ceea ce privește avizul, cred că dacă în uh, sectorul de transport, într-adevăr, dorim să mergem în direcția cea bună, nu trebuie să ne limităm doar la acest. Uh, uh, nu putem evita uh, internalizarea costurilor externe, pentru că astfel putem renunța la scenariile legate de sfârșitul lumii și nu mai trebuie să ne temem de, de faptul că concurenții din Orientul îndepărtat ne vor depăși. Dacă am avea un sistem unitar european, atunci cred că nu mai trebuie să ne temem pentru viitor. Internalizarea costurilor externe. Acest lucru uh, spune totul, după părerea mea. O, deoarece astfel sunt integrate toate sistemele de uh, transport. Și important ar fi să amintim în acest uh, uh raport Uh, lucruri legate de uh, zonele urbane și neurbane. Există uh, nu ar trebui să interzicem mobilitatea individuală, ci să vedem care este, care este situația din toate punctele de vedere cum putem să dăm posibilitatea existenței unei mobilități chiar și în zonele uh, neurbane și să în cont uh, din acest punct de vedere și de modificările democratice din aceste zone. Și de fiecare dată când discutăm de protejarea mediului înconjurător și de schimbările climatice, cred că este important că dacă ne dorim ceva, dacă ne dorim un spațiu de transport european unic care să fie competitiv, atunci ar trebui să cerem uh, realizarea unei uh, analize de impact a aspectelor sociale. Trebuie să ne asigurăm că și pe viitor vom avea mobilitate. Acest lucru este pentru mine foarte important și voi înainta amendamente în acest punct de vedere. Și colega Ayala Sender a avut această cerere. S-a referit la faptul că transportul este în dezvoltare. V-am vom fi tot mai mulți oameni pe, pe această planetă și uh, vor fi transportate tot mai multe uh, mărfuri, de aceea vă cer această analiză legată de uh, costurile, de aspectele sociale, de internalizarea costurilor externe și dacă vom face tot acest lucru, atunci cred că suntem în poziția cea mai bună pentru a face față provocărilor globale. Vă mulțumesc! Pan Prodi, w tej chwili. Mulțumesc, domnul Prodi, are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doream să insist asupra două puncte. Mai întâi problema intermodalității. Și anume să avem o interfață între diferitele moduri de transport, mai ales interfață între transport feroviar și transporturi urbane și atenție acordată acelor mijloace de transport care ne permit să facem economii de energie, cum ar fi bicicleta și implicit nevoia de piste ciclabile și așa mai departe. Apoi aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că transporturile nu ar trebui să fie tratate izolat, ci în contextul general de organizare a societății. Cu alte cuvinte, piața imobiliară a fost lăsată să se autoorganizeze Și de aici uh, explozia prețurilor, specula. Cred că ar trebui să ne gândim cum putem să facem față scăderii cererii pentru transport. Și ar trebui ca piața imobiliară să fie direct implicată Dacă locuințele costă mai scump, așa cum s-a văzut în orașe, atunci va exista un impact asupra transportului. Dacă noi le permitem oamenilor să trăiască mai aproape de locurile lor de muncă, atunci și impactul asupra cererii de transport va fi imediat. Și, de exemplu, cu Galileo am putea chiar să facem un fel de estimare a prețurilor pentru kilometri parcurși. Să știm cât costă pentru societate și pentru fiecare dintre noi faptul că trebuie să ne deplasăm pe distanțe din ce în ce mai lungi între domiciliu și uh, locul de muncă, deci impact asupra uh, infrastructurilor. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Richard uh, Ziba și apoi domnului Salvatore Tatarela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că atunci când discutăm despre transportul, nu ar trebui să avem o discuție ideologică. Noi, ca politicieni, uh, trebuie să creăm un cadru adecvat pentru ca transportul să poată funcționa. Și cred că um, politica doar reacționează la ceea ce se întâmplă în lume. Oamenii sunt pregătiți să accepte noi uh, Uh, sistemă de transport, dar acestea ar trebui să funcționeze. Doar să recurgem la uh, interdicții nu este uh, politica potrivită. Haideți să ne gândim la un oraș ca și Bruselul. Nu putem îngrădi transportul cu autoturisme fără să extindem sistemul de transport cu metroul. Deci, aceasta ar fi sarcina noastră, să creăm alternativă la lucrurile existente. Și colegul Grote s-a referit la acest lucru central, internalizarea costurilor externe, nu doar um, și pentru a crea modalități de, de finanțare. Trebuie să extindem infrastructura de transport pentru a da posibilitatea cetățenilor să uh, Uh, nu mai folosească uh, autoturismele. Cetățenii sunt pregătiți să facă acest lucru, însă pentru asta au nevoie de alternativă. Din păcate, trebuie să ajungem la uh, concluzia că în Europa există un sistem feroviar care nu este eficient. S-au hotărât diferite pachete de liberalizare a acestui sector, dar cu toate acestea în sectorul, în sectorul feroviar se gândește mai departe doar la nivel um, național. Încercați, de exemplu, să cumpărați un bilet de la, din Bruxelles până în Austria, va fi foarte greu, va trebui să mergeți la un ghișeu să vă cumpărați biletul. Din păcate, există în continuare această gândire națională care reprezintă o problemă. Chiar dacă mergeți din uh, Tirolul de Est în Tirolul de Nord, veți, vă, vă veți confrunta cu dificultăți din partea italienilor. Deci, uh, avem nevoie de o anumită doză de curaj pentru a trece peste aceste obstacole și dau dreptate colegului Grote când spune că trebuie să facem o evaluare a aspectelor sociale. Oamenii uh, se duc, uh, um, merg pe drum pentru a ajunge la muncă, nu se duc, nu fac călătorii de plăcere întotdeauna. Deci, uh, după părerea mea, politica trebuie să mai facă anumite lucruri, dar haide să nu fim ideologi aici, ci să abordăm lucrurile uh, pragmatic și să dăm o șansă oamenilor să uh, treacă pe modalități de transport care țin mai degrabă seama de mediul conjurător. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și mă bucur că ați subliniat niște aspecte atât de importante precum monopolul în transportul feroviar pe teritoriul Uniunii Europene și faptul că mobilitatea ar putea să fie mărită. Domnul Tatarel acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne dorim o politică de transport competitivă și durabilă, trebuie să pariem pe infrastructurile necesare și mai ales pe intermodalitate. Vă dau un exemplu care mă privește personal. Când trebuie să merg la Strasburg, trebuie să iau un avion de la Bari și apoi la Roma fac escală, după aceea de la Roma merg la Marsilia cu un alt avion și în sfârșit un al treilea avion de la Marsilia până la Strasburg. Ca să ajung cât mai repede cu putință, uh, ar trebui să trec prin Elveția. Dar știți că Elveția nu face parte din Uniunea Europeană. Dacă am avea un acord mai bun cu transporturile feroviare din Elveția, probabil că am reușit să ne deplasăm mai repede. Acum uh, călătoresc de la Bari la Zurich și apoi de la Zurich cu trenul până la Strasburg. Este soluția cea mai bună și am fost impresionat de sistemul de intermodalitate pe care îl practică uh, mica Elveție. Am văzut trenuri care ajung până în centrul orașului. Și în momentul în care cobori din tren, ai acces la metrou, la mm, autocar, la a, a, taxiuri și, ca să spun așa, totul a, uh, funcționează cu o, um, o precizie specifică elvețienilor. Vă dau un alt exemplu. Vorbeam despre dioxidul de carbon ca să reducem emisiile de oxid de carbon, ar trebui să ne deplasăm mai puțin. V-ați gândit mai bine ce se întâmplă cu navele care trebuie să ajungă în Europa? Când ies din canalul din Suez, trebuie să înconjoare continentul ca să ajungă la Rotterdam, care este principalul port european. Și eu una mă întreb, de ce Italia și chiar și Europa nu au înțeles că pot să reduc această distanță cu jumătate și, bineînțeles, și costul transportului și emisiile de dioxid de carbon dacă ar exista o axă între Rotterdam și centrul Mediteranei. Rotterdam nu este primul port european prin care trece o navă care dorește să ajungă în Europa, nu. Întâi se poate ajunge la portul din Taranto. Ar putea să fie un proiect european, nu neapărat un proiect al Italiei. Ar trebui să pariem pe o asemenea opțiune. Și atunci, declarațiile noastre frumoase s-ar transforma în fapte concrete și am avea un sistem de transporturi mai competitiv și mai durabil. Dziękuję bardzo. Za chwilę oddam głos przedstawicielowi. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Santamato, aș vrea să răspund la anumite lucruri care au fost spuse. Tocmai am vizitat Palermo în urmă câteva luni mai bine zis, la o întâlnire a PFE-ului și am văzut că nu poți să-ți cumperi biletul uh, în tren și mi s-a spus că nu pot să urc în tren dacă nu am bilet și am fost trimis la ghișeu. Am reușit în trei minute să cumpăr un bilet, totuși există niște proceduri simple simple de aplicat, astfel încât transporturile să fie mai uh, ușor de folosit. Deci avem acum la cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, tuturor deputaților care au luat cuvântul și faptul că ne încurajați. În această carte albă, Comisia reușește, dorește să reducă emisiile cu 60% până în anul 2050 și să reducă cu jumătate dependența și să limiteze congestia în trafic. Sunt niște obiective foarte ambițioase și credem că Asta nu ar trebui să se facă în detrimentul mobilității, pentru că, bineînțeles, ar fi în defavoarea coeziunii teritoriale și sociale și în defavoarea dezvoltării economice. Toate aspectele trebuie exploatate și țin cont de toate aspectele care au fost evocate până acum. Exploatarea optimală a intermodalității, exploatarea la maxim a uh, mijloacelor de transport disponibile, o mai bună organizare logistică. Cum spuneam, avem obiective ambicioase pentru 2030-2050. Am propus mai multe inițiative, unele mai ambicioase decât altele, ca să încercăm să atingem aceste obiective, ca de exemplu liberalizarea totală a pieței transporturilor feroviare, cabotajul, internalizarea costurilor externe, crearea mai multor coridoare de transport care să îmbunătățească intermodalitatea, schimbarea politicii de taxare Sperăm că Parlamentul va sprijini aceste ambiții și am să fac tot ce pot ca să țin cont de intervențiile dumneavoastră. Mulțumim uh, reprezentantului Comisiei. Însă, aș dori să vă adresez o întrebare. În cadrul muncii dumneavoastră la Comisie, vorbiți și despre finanțarea rețelelor transeuropene pentru transportul rutier și vor exista aceste autostrăzi feroviare? Se gândește Comisia la o asemenea oportunitate? propunerea financiară pentru finanțarea rețelelor transeuropene va fi publicată pe 19 octombrie și în această propunere Comisia să va gândi să existe un nucleu pentru aceste rețele un fel de coloană vertebrală, să identificăm care sunt coridoarele prioritare și să finanțăm acele coridoare care ne vor permite să garantăm uh, transporturile durabile. Ne vom concentra asupra anumitor proiecte să existe o facilitare de transbordare și o um, um, suprimare a blocajelor. Vă mulțumesc! pentru acest mesaj optimist din partea Comisiei. Domnul Zibă. Da, dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș mai avea o întrebare adresată reprezentantului Comisiei. Eu presupun că vine din partea Direcției Generale uh, Tran și aș dori să-l întreb cum funcționează colaborarea cu DG Clim și DG Trans. Tran. Și apoi o altă întrebare, care este situația legată de conceptele speciale pentru transportul urban. Vă mulțumesc. Până Sandru s-a Mulțumesc că aveți cuvântul, Comisie. Well, in fact, now the, uh... De fapt, fostul DJ Tran a fost transformat în uh, Direcția Generală Energie și Direcția Generală MOVE. Și, practic, au, sunt trei direcții generale care colaborează îndeaproape ca să pregătească atât foaia de parcurs pentru uh, economia cu emisii scăzute de carbon și foaia de parcurs pentru transport, ceea ce înseamnă că ne bazăm pe aceleași scenarii. Și reducerea cu 60% a emisiilor, uh, obiectiv fixat pentru transporturi, face parte din acest scenariu complex care își dorea să fixeze o țintă uh, cât mai uh, um, eficientă din punct de vedere al costurilor pentru acest sector. A, da, și a doua întrebare în ce privește transportul urban. În Cartea Albă punem accentul pe transportul urban, deoarece nu am putea să neglijăm proporția pe care o reprezintă transportul urban în întregul sector al transporturilor atunci când ne dorim să atingem acest obiectiv ambițios de uh, o reducere cu 60%. Nu este un program care privește doar comisia. Sperăm să putem să implicăm și autoritățile locale. Trebuie să luăm în uh, considerare aspectul subsidiarității. Vrem să oferim uh, mijloacele necesare autorităților locale, astfel încât acestea să poată să uh, atingă obiectivul final. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy ten punkt. Mulțumesc Comisiei. Cu astfel am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Și aș dori să vă informez că puteți înainta amendamente până pe data de 11 octombrie. Votul în Comisia Envi este programat pe data de 27 octombrie. Comisia TRAN pe data de 22 octombrie. Deci vă încurajez pe toți să înaintați amendamente care vor îmbogăți acest aviz și care vor transforma într-un aviz mai eficient. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 16, prezentarea unui studiu referitor la impactul gazelor de șist și al uh, um, petrolului de șist asupra mediului și a sănătății umane. Trebuie să vă spun în mod deschis că eu sunt uh, unul dintre cei care a susținut această temă, deoarece am studiat un, uh, un am examinat un studiu din iulie. Mie mi s-a părut un uh, studiu scandalos, care este foarte um, influențat, după părerea mea, este poziția celor care se opun uh, petrolului de șist și își doresc pur și simplu blocarea uh, exploatării acestui uh, petrol, pentru că nu este interesant din punct de vedere financiar. Acest lucru m-a pus în situația în care să pun întrebări de ce își dorește Parlamentul uh, redactarea unor asemenea studii pe care se află sigla uh, Parlamentului, dar în interior se, sp- se spune că studiul nu reprezintă poziția Parlamentului European. Deci cred că este o întrebare uh, pe care trebuie să o punem. Cum putem evita pe viitor acest asemenea conflicte de interese? Cum, cum ne putem uh, asigura că uh, Uh, nu se mai întâmplă acest lucru. Administrația Parlamentului nu poate fi implicată în asemenea studii. Nu se poate implica într-o dezbatere sau ar trebui să se spună de la bun început care sunt interesele politice. De fapt, directorul pentru politici interne ar trebui să fie responsabil și să ne explice cum s-a ajuns la redactarea acestui studiu. Însă permiteți-mi să iau cuvântul și în cadrul dezbaterii pe care o vom avea și acum deschid dezbaterea. Are cuvântul uh, domnul Matias Altman, reprezentant al uh, System Technisch GmbH. Este vorba de think tank, un, uh, un grup care a pregătit acest studiu și apoi mai mulți oameni. Da, da. Mai întâi vreau să spun cine a cerut cuvântul.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 Pardon, Monsieur Szymański, może pan... Puteți repeta, domnule Szymański? Proponuję, by przedstawić stanowiska grup politycznych w systemie karuzelowym. Joaś aș sugera să uh, prezentăm poziția grupurilor politice folosind metoda carusel, așa cum facem de obicei. Alors, Madame McEwen, s'il vous plaît. Thank you, Chair. I ask for the floor because, and then Doamna McEvan, vă mulțumesc, domnul președinte. Am cerut să iau cuvântul, ați dat cuvântul altcuiva. Eu aș dori să fac o observație legată de regulament. Acest studiu a fost cerut de coordonatorii acestei comisii. Este o temă foarte importantă. Petrolul de șist. Poate nu sunteți de acord cu concluziile acestui studiu, un studiu independent, dar ne, ne aflăm aici pentru a auzi prezentarea acestui studiu. Coordonatorii a cerut secretariatului acest lucru, de aceea suntem aici și haideți să ascultăm prima dată raportul și uh, coordonatorii au dreptul și au avut dreptul să ceară elaborarea acestui studiu. Euh, am spus deja că domnul Altman va lua cuvântul pentru că el este cel care reprezintă think tank-ul care a pregătit acest um, document. Așadar, o să-i dăm cuvântul domnului Altman și apoi coordinatorii și cei care sunt prezenți, dacă doresc să ia cuvântul, vom asculta persoanele care s-au înscris la dezbatere. Domnule Altman, aveți cuvântul. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, um... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, ni s-a cerut să analizăm impactul uh, extragerii de uh, petrol de șist și gaz de șist asupra mediului și asupra sănătății oamenilor. Și de asemenea să examinăm cadrul de reglementare european din acest domeniu și să vedem care ar putea fi rolul posibil al petrolului de șist în viitorul unei economii cu emisii reduse de dioxid de carbon. Aș dori să vă spun pe scurt care au fost rezultatele la care am ajuns și apoi vă voi sta la dispoziție pentru întrebări. În general, discutăm de gaz neconvențional. Acest lucru nu înseamnă că gazul este neconvențional, ci metoda de extragere de sub pământ este necon- neconvențională. Există trei tipuri diferite de gaz neconvențional și aspectul comun al tuturor este că e nevoie de un efort major pentru a putea extrage acest gaz din zonele, din formațiunile geologice. Voi începe așadar cu impactul și riscurile pentru mediul înconjurător. Putem să spunem că uh, riscurile pe care le-am întâlnit în procesul de extragere a gazului de șist nu înseamnă că acestea se vor manifesta. Trebuie să vedem dacă cadrul legal, cadrul de reglementare din Europa este adecvat pentru a ne proteja împotriva acestor riscuri. Dacă este să discutăm despre acest lucru, există o listă lungă de uh, impacturi posibile și reale. Apoi, există, în primul rând, există un impact care nu poate fi evitat. Ai nevoie de spațiu. Zona, uh, zona respectivă este ocupată în momentul în care se uh, forează. Ai nevoie de sonde, ai nevoie de drumuri de acces pentru a ajunge la aceste uh, sonde. Uh, și, în plus, gazul trebuie transportat fie printr-o conductă, fie prin, uh, prin uh, autovehicula. Riscul de poluare se referă la contaminarea pânzei de ape freatice sau apei de la suprafață și, în plus, există o, un consum relativ mare de apă. Uh, un lucru care, din punct de vedere regional, ar putea să fie foarte important, așa cum ar, au arătat experiențele din Statele Unite ale Americii. Și să vă dau niște informații generale. În Statele Unite ale Americii, în ultimii 3-4 ani, au fost uh, făcute aproximativ 50.000 de puțuri pentru a uh, exploata gaz de șist. Deci există uh, experiență largă în Statele Unite ale Americii. Există rapoarte independente și rapoarte oficiale din partea administrației care uh, abordează unele aspecte despre care voi vorbi eu acum. Folosirea fisurării uh, hidraulice um, presupune folosirea de substanțe periculoase și în momentul în care apa iasă din nou din, uh, din sol s-ar putea să conțină uh, substanță periculoasă și radioactivă. În uh, Statele Unite ale Americii se întâmplă accidente, accidente de 1 până la 2% din cazuri. Și în Germania există uh, o, anumit, un anumit grad de experiență în ceea ce privește fisurarea hidraulică și am avut un uh, accident uh, major cu contaminarea pânzei freatice, de exemplu, cu mercur. Foarte mult sol contaminat a trebuit să fie înlocuit și în Germania vorbim de 50 de puțuri de forare. Pânza freatică poate, pânza de apă freatică poate fi contaminată și cu metan, dacă acest gaz este eliminat, atunci poate exploda și în plus ne putem confrunta cu riscul de salinizare a apei uh, freatice din apropierea puțurilor de forare. În plus, acest proces de uh, fisurare hidraulică este un proces care influențează formațiunile uh, profunde geologice, lucru care poate duce la uh, Uh, provocarea unor cu tremure de până la, cu un grad până la 4 pe scara Richter. Acum, dacă este să trecem la următorul aspect legat de impactul asupra mediului și a sănătății umane, este vorba de aspectul uh, emisiilor de uh, gaze cu efect de seră. Întrebarea care se pune este dacă gazul neconvențional este mai bun pentru, pentru mediul înconjurător decât este cărbunele, de exemplu. Sau este la fel de, are un impact la fel de mare ca și cărbunele ceea ce am aflat noi în urma consultării informații, informațiilor științifice existente, informațiilor publice existente, este că acuratețea unei asemenea analize depinde foarte mult de uh, cantitatea de gaz neconvențional care poate fi extrasă dintr-un, uh, dintr-un anumit uh, puț, deoarece emisiile sunt generate într-o mare măsură de forare. Deci, indiferent de uh, cât gaz obții dintr-un uh, puț, vei genera emisii. Deci dacă poți extrage uh, cât mai mult gaz uh, neconvențional, ca și cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii, atunci poți avea un impact asupra mediului ca și un gaz convențional care este transportat în Europa, de exemplu, din Siberia, din Rusia. Dar dacă nu poți extrage o asemenea cantitate și dacă uh, produci emiterea de dioxid de carbon direct din sol, așa cum s-a întâmplat uh, într-un zăcământ din Statele Unite, atunci impactul va fi asemănător cu impactul cărbunelui în ceea ce privește emisiile de dioxid de, de, căr- de cărbune. Și impactul uh, ar putea să fie chiar mai mare dacă cantitatea de gaz care poate fi extrasă este mai mică decât cantitatea care, uh, extrasă, care este extrasă în Statele Unite ale Americii. Acest lucru depinde de caracteristicile geologice ale Europei. Trebuie analizate caracteristicile fiecărui zăcământ și, de fapt, caracteristicile fiecărei sonde. Acum haideți să discutăm întrebarea legată de cadrul de reglementare în Europa. Întrebarea pe care am pus-o este dacă Europa este bine protejată față de riscurile care se pun uh, pentru mediu și pentru sănătatea umană sau și dacă există lacune care ar trebui uh, fi umplute și dacă trebuie să consolidăm anumite lucruri. Primul lucru pe care dorim să spunem este că nu există nici o directivă europeană care să se referă la activitățile miniere. Activitățile miniere uh, țin de competențele statelor membre. Există uh, o carte menționată în acest studiu, pe care dacă o consultați veți vedea ce diferențe există pe plan global. Însă care este situația din Europa? În primul rând este vorba de o primă examinare în ceea ce privește gazul de șist. Deci trebuie să facem uh, Uh, să lucrăm mai mult pentru a înțelege uh, mai bine cum funcționează cadrul de reglementare european. Nu putem spune că am înțeles lucrurile perfect în acest moment. Însă analiza noastră inițială ne-a arătat că există cinci lacune în cadrul uh, legislativ european și poate ar trebui să subliniez că din analiza noastră cea mai importantă lacună este că analizele de impact uh, asupra mediului nu sunt necesare pentru exploatarea gazului de șist. Există și alte probleme care se referă la declararea uh, substanțelor periculoase, care se referă la întrebarea dacă avem nevoie de autorizare, de aprobare pentru ca aceste substanțe chimice să rămână în sol, apoi există referințe legate de cele mai bune tehnologii și apoi care este capacitatea uh, instalațiilor de procesare a apei și din punct de vedere a, canti- a cantității, deoarece folosesc 50.000 de metri cubi de apă pentru fiecare puț, atunci trebuie să ai și instalațiile uh, să, pentru a procesa această apă. Și văd că mai am un minut la dispoziție și ajung la ultimul aspect, și, uh, care este uh, promisiunea legată de uh, capacitatea energetică a gazului de șist. Nu avem o estimare foarte corectă a zăcămintelor existente în Europa. Cea mai bună evaluare vine din Statele Unite și, de fapt, este vorba de o estimare aproximativă. În Statele Unite ale Americii există experiențe foarte bune și acest lucru ne arată, de exemplu, și care sunt uh, dificultățile. Și, în general, Europa este diferită față de Statele Unite. Și ceea ce aș dori să subliniez la sfârșit este că zăcămintele existente nu sunt răspândite în mod egal în Europa. Cele mai mari zăcăminte se află în Franța și în Polonia. Și dacă este să analizăm cât de groase sunt straturile din care ne așteptăm să putem extrage asemenea gaze neconvenționale, cel mai important și cel mai interesant uh, lucru se regăsește din nou în Polonia. Dacă este să, vezi, să să observăm documentele care se ocupă de acest gaz. De exemplu, Agenția Internațională, Agenția Internațională pentru Energie a publicat un raport în această primăvară în care se vorbește despre epoca de aur a gazului, în care se dau anumite cifre conform cărora producția de gaz natural în Europa va scădea cu 1,4% uh, în fiecare an până în 2035, inclus, incluzând aici Norvegia. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo panu Matiasowi Altmanowi, który reprezentă... Mulțumesc foarte mult, într-adevăr. Domnul Altman s-a exprimat în numele autorilor acestui studiu. Și acum voi preda președinția imediat domnului Leinen Vă reamintesc că am fost de acord ca întâi să auzim intervențiile reprezentanților grupurilor politice, dar acum predau președinția. Am, avem peste 10 persoane pe listă. Un minut pentru fiecare. Da, foarte mulți vorbitori. Uh, Richard Zevar va fi primul. Are la dispoziție un minut și 30 de minute, deoarece există 15 oameni care doresc să ia cuvântul. Voi fi relativ succint. După cum am spus, a fost cerut acest studiu. ppu ul are anumite îndoieli legate de independența acestui uh, studiu. Trebuie să examinăm acest lucru, deoarece există anumite apropieri de anumite organizații Și aș dori să spun ce au de spus autorii acestui studiu în legătură cu aceste reproșuri. În general, cred că în acest moment este foarte dificil să obținem uh, date uh, concrete și fezabile. În studiu se face această remarcă de mai multe ori că um, este foarte greu să știm cum să prelucrăm, ce să înțelegem din aceste uh, date, tocmai pentru că situația este atât de diferită între Statele Unite și Europa. Cred că imagini, ar, ar fi foarte greu să ajungem la o concluzie finală și eventual ar fi foarte bine dacă aceste probleme ar fi luminate de studii, de alte studii, deci nu cred că uh, ar trebui, nu cred că ar trebui să avem o discuție finală acum, ci să uh, discutăm mai multe lucruri. Domnul președinte, un studiu după un studiu după un alt studiu. Ok, acum Linda McKellen. La începutul acestei dezbateri ni s-a, ne-am întrebat dacă ar fi trebuit să facem sau nu acest studiu și domnul vicepreședinte a spus că a fost uh, greșit să hotărâm această susținere acestei discuții. Eu cred că a fost o idee bună pentru că e vorba de un subiect care mm, ridică foarte multe provocări și trebuie acum să vedem uh, care, cum se poate realiza această evaluare de impact. Trebuie să vedem uh, dacă există cadrul reglementar necesar trebuie să, ne, să, să, să luăm măsurile necesare pentru protejarea mm, uh, publicului, pentru protejarea mediului și toate aceste lucruri trebuie să fie discutate. Uh, și este ridicol să ne opunem acestei discuții într-o democrație. Știu că există acțiuni de lobby foarte puternice, dar noi avem responsabilitatea în fața cetățenilor să legiferăm în domeniul mediului și asta trebuie să facem. Și sunt de acord cu domnul Zeber. Este doar un început de discuție. Vor fi foarte multe puncte de vedere și vom asculta foarte multe viziuni. Întotdeauna procedăm așa și până la urmă ajungem la o concluzie. Dar trebuie să ascultăm toate punctele de vedere. În țara mea se face acest gen de extracție și poate că cetățenii ar fi interesați să afle despre ce este vorba. Am în față un articol um, al unui ministru dintr-un din guvernul liberal conservator și care se spune, în care se spune că extracția um, gazului de șist a fost pentru moment suspendată în Marea Britanie din cauza unui cutremur care a avut loc. Uh, și uh, îi mulțumesc domnului Lanen că a pus acest subiect pe ordinea de zi. Nu trebuie să uităm că este un subiect extrem de grav, de important. Mulțumesc! Big study. Uh, I have... Într-adevăr, am în fața mea o rezoluție a Parlamentului German care dorește acest gen de studiu dorește să știe care sunt implicațiile acestui tip de extracție și atunci și Parlamentul European trebuie să susțină un acest, un, un, o astfel de discuție. Și ca în orice situație, în urma unui studiu, realizăm un raport. Domnul Gerbrandi, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dar eu nu am cerut cuvântul. Dar totuși sunteți pe lista mea, spune domnul președinte. Atunci e minunat, răspunde domnul Gerbrandi. Se întâmplă lucruri ciudate astăzi. Dar las cuvântul celorlalți. Sunt foarte interesat de acest raport și cred că este foarte bine că am făcut acest studiu și îmi doresc să aud mai multe aspecte din partea domnului Altman și aștept această discuție. Atunci, domnul Șimanski, care cred că este foarte interesat de acest raport. Da, mulțumesc am decis să mă implic mai mult în acest raport pentru că sunt de acord cu opinia exprimată de doamna McEwen. Într-adevăr, trebuie să avem această dezbatere și nu ar fi corect să avem o discuție uh, politică numai. Trebuie să vorbim despre uh, fapte, despre elementele de pe teren, pentru că e ceva ce nu putem evita, este un proces care trebuie analizat și uh, mi se pare logic să analizăm ce um, aspecte merită cu adevărat uh, să fie discutate. Personal am foarte multe îndoieli, de exemplu, emisiile de metan. Calculele pe care le-ați prezentat aici se bazează pe standardele infrastructurii ruse, care sunt mult mai scăzute decât în Europa. Și noi vorbim despre ceea ce se întâmplă în Europa. În Europa, scurgerile de metan din infrastructurile gaziere sunt de trei ori mai uh, puține, mai reduse decât în uh, calculele dumneavoastră, care îmi par a fi uh, incorrecte. Ați vorbit despre spațiul care este ocupat de aceste instalații. Adevărat că în anii 90 spațiul utilizat de platformele de forare ajungea până la 20.000 de metri pătrați, pentru că forarea orizontală nu era disponibilă atunci ca tehnologie. Astăzi e vorba numai între 5.000 și 8.000 de metri, 500 uh, și 800 de metri pătrați, îmi cer scuze. De aceea mă întreb de ce nu au fost luate în considerare noile soluții existente. De asemenea, ne putem gândi că acest nou gen de gaze ar putea fi uh, viabil pe piață. Asta piața trebuie să decidă, nu este decizia noastră. Și am fost surprins să văd că valoarea pe piață a fost estimată pe baza unor informații furnizate de unul dintre partenerii principali ai Gazprom în Europa. Uh, Cred că ar fi bine să fim mai atenți atunci când alegem sursele de informație. Acest studiu ar fi trebuit să fie pregătit de un grup de cercetători mai independent avem de-a face cu persoane care sunt implicate în domeniul energiilor regenerabile, ceea ce aduce un risc cu privire la credibilitatea studiului. Este unul din tipurile principale de energie, e adevărat, și atunci trebuie să fim prudenți. Nu vom cere niciodată unui um, producător de biciclete să pregătească un studiu despre autovehicule. Un nu trebuia să acordăm acest studiu unor persoane care sunt implicate în, uh, în uh, sursele de energie regenerabilă. Da, cum se fac pur și simplu afirmații și uh, aș dori să nu fiu de acord cu acestul. Uh, o persoană care se ocupă de energii regenerabile poate să facă, după părerea mea, un studiu și în ceea ce privește uh, Uh, gazurile de șist. Uh, am aici un studiu în care se spune că metanul a fost găsit în 85% din, uh, din cazuri. Deci aceasta este o problemă nu doar, în, nu doar în Rusia, dar și în Statele Unite ale Americii. Merci, Monsieur le Président. Uh, moi, tout d'abord... Mulțumesc, domnule președinte, doamna Belie. Mulțumesc uh, Parlamentului. Mulțumesc autorilor acestui studiu. Este primul document oficial din cadrul Uniunii Europene care anunță și, inventori, și face un inventar al impactului utilizării gazelor de șist. Știți, că în Franța au fost acordate cam 60 de permise de exploatare într-o totală lipsă de transparență. Așadar, este vorba despre primul studiu care ne spune că impactul este cunoscut și că poate fi extrem de grav în anumite situații și se vorbește despre riscurile care există în Uniunea Europeană în absența unui cadru reglementar. Studiul vorbește despre experiențele din Statele Unite, unde s-au produs numeroase accidente. Eu însă m-am deplasat în Statele Unite în luna aprilie, în statul Pennsylvania, unde m-am întâlnit cu mai mulți actori din domeniu. Sigur că companiile petroliere ne spun că nu e nicio problemă, însă realitatea de pe teren este alta. Uh, Uh, și uh, fie că e vorba de pensiunea sau de Texas, uh, s-a făcut un bilanț și, cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, Congresul a realizat un studiu și democrații au depus o propunere de proiect de lege tocmai pentru a interzice tehnica fisurării hidraulice, cel puțin pe teritoriul statelor americane. Uh, trebuie să înțelegem că realitatea de pe teren în Statele Unite este o adevărată luptă între cei care uh, susțin interese financiare și cei care doresc să-și protejeze teritoriul și cetățenii. Studiul vorbește despre riscurile sanitare și uh, de mediu care afectează apele, peisajul, apa, uh, aerul. Este vorba despre mm, Uh, vorbește și despre avantajele care sunt aproape inexistente, atât în ceea ce privește reducerea emisiilor, um, cât și în ceea ce privește economiile de gaze. S-a pus sub semnul întrebării obiectivitatea acestui studiu și s-a vorbit despre necesitatea realizării unui alt studiu. Însă știți că în Uniunea Europeană aplicăm principiul uh, precauției, într-adevăr, principiul prezumției. Uh, dacă se recunoaște necesitatea realizării unor noi studii, atunci uh, îi invit uh, pe cei care cer acest lucru să fie coerenți și uh, să ceară Parlamentului să adopte un moratoriu cât mai rapid împotriva exploatării caselor de șist și trebuie să vedem care este poziția Comisiei în acest sens și pe termen mai lung uh, trebuie să cerem Comisiei să pregătească un act prin care să interzică um, tehnica fisurării hidraulice pe teritoriul european. Și în cazul în care Comisia nu ne poate da un răspuns pozitiv, Parlamentul trebuie să declanșeze o dezbatere parlamentară și să își asume o poziție clară. Mulțumesc! Mulțumesc. Jolanda Hipner. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przedstawiony materiał... Mulțumesc. Acest document uh, nu pare a fi un adevărat studiu sau o adevărată expertiză, pentru că prezintă niște elemente care nu s-ar regăsi într-o opinie verificată a unor experți. Se spune acolo că capacitatea uh, uzinelor de tratare este probabil uh, insuficientă. Știm foarte bine care este această uh, capacitate. Se vorbește despre lipsa implicării sociale. Nu există o implicare socială. Și acest lucru nu se poate spune într-un studiu. Um, nu, un studiu nu poate să se exprime uh, în termenii se pare că. Nu, informațiile trebuie să fie verificate, trebuie să, avem, să, să citim acolo adevărul. O altă formulare. Se Uh, consideră că există rezultate. Iarăși o formulare care nu este cea folosită de obicei în studiile științifice. Apoi, accidentele. Am avut accidente petroliere ca, cea, ca cel din uh, Golful Mexic. Toate acestea se încadrează într-o limită de 3%. Vorbiți despre o insuficientă identificare a problemelor. Uh, acest lucru este valabil pentru toate accidentele. Se face o analiză clară a cauzelor. Citind acest text, ne dăm seama că el nu este complet independent. Conductele de gaze pot fi și ele o sursă de accidente. Poluarea fonică cauzată de instalațiile de extracție. Ei bine, haideți să ne uităm la extracția de petrol convențional și acolo se produce zgomot. Nu se poate dovedi o diferență în cazul petrolului din șisturi bituminoase, din moment ce instalațiile sunt aceleași. Dacă ne dorim ca acest studiu să fie o bază pentru o discuție ulterioară, atunci el ar fi trebuit să se bazeze pe o cercetare independentă. Scrieți că în Statele Unite abia în 2012 se vor obține rezultate și atunci ă, pe ce, rezult, pe ce informații v-ați bazat când ați scris acest studiu? Cum puteți spune că gazele de șist sunt o amenințare, că nu ar trebui să fie extrase însă că zăcămintele din Europa sunt necesare și nu vor avea nicio influență pe viitor. E ceva neregulă regulă cu acest text. <clears throat> Man muss äh, doch äh, unterscheiden zwischen Cred că trebuie să putem face uh, diferențe între un studiu care arată niște probleme și concluziile politice ale unui stat din Uniunea Europeană. Studiul nu spune că nu putem folosi gazul de șist, ci uh, pur și simplu și-a propus să vadă care ar putea să fie problemele pentru mediul înconjurător. Și despre aceasta discutăm acum. Edita Strel acum. Am spus un minut și jumătate. Uh, eu comecei, começava por dizer que eu sei que este... Uh, Mulțumesc. Voi începe prin a vă spune că știu foarte clar că acest studiu a fost comandat de coordonator și de către departamentul tematic. Așa se întâmplă cu toate studiile, însă aș dori să știu cine este autorul acestui text pe care îl am aici, în față. Nu avem nicio semnătură și nicio siglă pe acest text. Pentru a putea evalua credibilitatea argumentelor prezentate, aș dori să știu cine sunt autorii acestui document. Acestea fiind spuse, avem de-a face cu o temă controversată, o temă de mare actualitate, care trebuie aprofundată. Și aș dori să vă atrag atenția asupra unei declarații. Declarația 32 din 2001, care este caducă de anul trecut și care se referă la exploatarea gazelor și petrolului din șisturi. Și aici vedem că domnul Bove, eu însă, doamna Lepaj, doamna Ana Rosbach, ei bine, aceste persoane așadar au semnat această declarație. Din păcate, această declarație a devenit caducă săptămâna trecută și nu anul trecut și, ca urmare, nu va avea niciun efect practic. Totuși, cred că în baza acestui studiu și în baza dezbaterilor pe care le avem astăzi și având în vedere necesitatea de a aprofunda această temă, aș dori așadar ca Uh, comisia noastră să revină asupra acestui subiect sau să pună acest uh, subiect pe ordinea de zi, pentru că este cazul să aflăm mai multe. Există efecte negative asupra mediului, asupra sănătății umane și cetățenii au dreptul să știe ce nu merge bine în cazul acestui tip de extracție. Vă mulțumesc. Cred că coordonatorii vor discuta despre acest lucru mâine. Acum Victoria Prodi mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că studiul care a fost prezentat este cât se poate de plauzibil. Deci am să mă uit la el cu toată atenția, dar nu putem să punem uh, sub semnul întrebării consecințele geologice ale fisurării hidraulice și nici faptul că au existat uh, cu tremure de pământ sau faptul că au loc scurgeri de metan. Și aș vrea să vă reamintesc faptul că aceste sonde, de, aceste puțuri au o durată de viață mult mai mică față de cele pentru exploatarea uh, convențională a petrolului. Mă gândesc la exemplul italian. Dacă noi ne folosim de deșeurile agricole și Uh, forestiere, am putea, prin intermediul pirolizei, să acoperim o treime din nevoile noastre de gaz. Deci, haideți mai întâi să vedem cum putem să ne adaptăm mai bine la schimbările climatice, exploatând resursele pe care le avem deja, înainte de a ne gândi la altele. Dar eu cred că acest studiu este plauzibil dar uh, și cu rezerva de a-l citi cu toată atenția. Mulțumesc, domnul Boguslav Sonic, acum. Dziękuję bardzo, bardzo krótko. Nie wiem dlaczego koleżanka... Mulțumesc, am să vorbesc foarte pe scurt. Nu știu de ce doamna McAven a spus că eu aș fi vrut că um, nu a fost de acord cu faptul că eu aș fi inițiat această dezbatere. Vreau să vă reamintesc că o asemenea dezbatere a avut loc odată de 8 martie în plen și sunt convins că vor mai fi astfel de discuții pe viitor. Așa cum a spus domnul comisar Oettinger atunci pe data de 8 martie, exploatarea acestor resurse fără acordul cetățenilor va fi imposibilă, dar cetățenii ar trebui să aibă informații fiabile și atunci eu mențin părerea mea că acest studiu nu este obiectiv. Este de fapt un manual pentru cei care nu vor să existe exploatarea șisturilor bituminoase în Europa, fie pentru a extrage gaz sau fie pentru a extrage petrol. Comisarul Oettinger a spus că era vorba despre un combustibil fosil care uh, este uh, mai uh, interesant pentru că avem emisii mai scăzute și este mai puțin periculos decât energia nucleară. Mulțumesc, doamna Colarska bobinska are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este primul document pe tema gazului din și surbituminoase. De aceea nu trebuie să ne mire reacțiile noastre care sunt uh, la cald. Înainte de a lua vreo hotărâre definitivă, ar trebui să nu uităm acest lucru, că este un prim studiu. Dar, pe de altă parte, există și propuneri de a introduce un moratoriu. Da, acest raport este unul controversat. Franța ar fi trebuit poate să un moratoriu în ce privește energia nucleară după accidentul de la Fukushima. Dar ei au hotărât să introducă moratoriu în ce privește exploatarea șisturilor bituminoase. De ce? Pentru că 80% din uh, energia uh, consumată în Franța este din surse nucleare. Gazul din șisturi bituminoase este o problemă foarte complexă. și securitatea noastră energetică este în centrul dezbaterii. Deci eu cred că trebuie să ținem cont de toate aspectele, inclusiv cel pe care tocmai l-am menționat atunci când discutăm despre gaz sau petrol din șisturi bituminoase. Tot vorbim despre energie și mediu, energie și climă. Comisia a comandat și ea un studiu care ținea cont de aspectele de climă, de mediu și uh, de economie, dar și alte aspecte. Nu sunt inginer, nu sunt o specialistă, n-am să spun dacă sunt pro sau contra uh, fracționării hidraulice sau a folosirii tehnologiilor americane. Dar, domnule Altman, dumneavoastră ați spus că acest tip de gaz este nociv pentru sănătatea umană, ați spus că este o amenințare la pagina 35 din raportul dumneavoastră se spune că cu excepția anumitor consecințe, nu se poate ajunge la concluzia că există o legătură directă între uh, uh, fisurarea hidraulică și amenințări directe pentru sănătatea umană singurul, uh, singur, singurul efect nociv ar fi durerile de cap și mă ia și pe mine cu dureri de cap când uh, trebuie să ceva la o asemenea dezbatere. Da, aveți dreptate, doamna Col- uh, Colasca. Trebuie să ținem cont de toate aspectele, dar noi suntem Comisia Envi, pe noi ne interesează mai degrabă aspectele legate de mediul înconjurător. Comisia ITRE a organizat o audiere uh, și dumneavoastră sunteți implicate în ceea ce privește aspectele legate de siguranța energetică, dar acesta este un studiu pe care noi l-am cerut în calitatea de comisie uh, Envy, acum Bas Aicut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă surprinde puțin în ce direcție merge această discuție. În primul rând, ca și comisie ENVI, noi deseori cerem studii științifice pe marginea unui, unei teme anume. La fel am făcut și acum. Și noi, eu cred că noi, parlamentarii, cel puțin ar trebui să le mulțumim oamenilor de știință pentru că au venit aici, pentru că ne-au uh, prezentat studiul, să le punem întrebări dacă avem întrebări, dar să nu îi atacăm. Aceasta ar fi atitudinea normală față de oameni de știință. Apoi, știm foarte bine că Universitatea Cornell a ajuns la aceeași concluzie și s-a făcut o recomandare în ceea ce privește acest uh, moratoriu. Uh, deci, dacă toate aceste studii științifice ajung la aceeași concluzie ca și acest studiu, poate ar trebui să ne punem întrebarea dacă nu mergem într-o direcție pe care nu ne-o dorim, de fapt. Deci, haideți să nu atacăm uh, pe cel care aduce uh, mesajul. Avem uh, date științifice și care vor fi traduse politic, care și rezultatul acestei traduceri s-ar putea să fie diferit. După părerea noastră, a verzilor, acest studiu este o nouă dovadă că dacă vom exploata acum gazele de cist, șist, acest lucru nu este cel mai uh, adecvat. Acum, dacă este să ne îndepărtăm de uh, discuția științifică, se pune o întrebare Comisiei Europene. Dacă este să discutăm de capitolul 4, la care nu s-a referit nimeni până acum, uh, a fost identificate foarte multe lacune în ceea ce privește politicile europene. Întrebarea mea adresată Comisiei este ce va face în legătură cu aceste lacune. Și între timp, ce veți decide în ceea ce privește exploatările de gaz de șist în Europa, deoarece există aceste lacune identificate. Eu cred că noi, legiuitorii, ar trebui să ne gândim la acest lucru. Nu ar trebui să începem să urlăm că oamenii de știință ne transmit uh, Uh, mesajul greșit. Acest lucru se întâmplă, într-adevăr. Oamenii de știință ne dau mesaje pe care nu toată lumea dorește să le audă. Nu putem să ignorăm știința. Mulțumesc, doamna Lucașescu, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Cred că, această, cred că această conștientizare a problemelor de mediu printre europeni este la un asemenea nivel încât nicio țară nu ar introduce vreun lucru care să fie periculos pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea publică. Desigur, putem discuta cu oamenii de știință pentru că uh, dacă nu ar exista îndoiel, dacă nu ar exista analiză cu rezultate diferite, nu am avea o dezbatere. Și foarte multe dezbateri au dovedit că există diferite grupuri de oameni de știință care au diferite opinii, uneori controversate. Cineva a spus că um, în Parlament este activ un lobby pentru exploatările uh, de gaze de șist. Ei bine, în Polonia se pare, impresia mea este că este un lobby care activează tocmai împotriva acestor uh, exploatări de gaze de, gaze de șist. Desigur, este o industrie. Cineva va pierde și cineva va, pierde, va câștiga. Tocmai de aceea există această hiperactivitate de oameni care se opun acestor exploatări, deși nu există uh, dovezi clare științifice care să spună că această exploatare este periculoasă. Noi vedem aceste exploatări ca speranța noastră pe viitor pentru a ajunge la o independență din punctul de vedere al uh, resurselor energetice. Ne împotrivim energiei nucleare, ne împotrivim uh, energiei uh, obținute din carbon, ne împotrivim energiei obținute din gaze de șist. Dacă ne împotrivim acestor lucruri, ce susținem de fapt? Și în studiu se spune la început, se vorbește despre posibilă influență a fisurării hidraulice asupra mediului înconjurător și asupra sănătății oamenilor. Și în uh, introducere, domnul Altman amintește tocmai această influență asupra mediului înconjurător și asupra sănătății oamenilor. Dar în studiu acest lucru nu este clar. Nu se indică deloc clar acest lucru. Există un uh, studiu de caz referitoare la, referitor la o femeie care a dezvoltat o tumoră. Dar de exemplu, și oamenii care uh, se află lângă o centrală eoliană uh, suferă de diverse boli. Deci, ați spune că și aici există o legătură între o centrală eoliană și sănătatea oamenilor? Deci ați propune interzicerea parcurilor eoliene? Drept urmare. Nu, deci cred că trebuie într-adevăr să avem o discu- discuție, există foarte multe emoții și sunt de acord că ar trebui să fie pregătit un nou studiu, poate de alți experți. Vă mulțumesc. Criton Arsenis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am discutat cu colega Linda McCaven despre cât de bine se potrivește acest studiu cu atitudinea generală leg- legată de transferul acesta înspre economia cu emisii redusă de dioxid de carbon. După cum au spus alți colegi, există o serie de lacune care au uh, putut fi identificate de acest raport. Și cred că ar trebui să analizăm aceste lacune cu foarte mare atenție, în primul rând la nivelul comisiei. Și și eu aș dori să știu care este Uh, poziția Comisiei în legătură cu această situație. Chiar și în uh, țări în care există în mod tradițional uh, exploatări de, de gaze, nu există legislație care acoperă această activitate și există, este necesară să există o directivă referitoare la, la acest domeniu. Și în plus, um, um, nu este necesară uh, redactarea, redactarea unei analize de impact pentru extracții mai mici de 500 de mm cubi pe zi. Și apoi toate aceste substanțe chimice care nu sunt acoperite de directive. Um, întreprinderile le folosesc și noi nici nu știm acest lucru uneori. Și apoi, în ceea ce privește uh, directiva cadru pentru apă, uh, nevoia de a uh, revizui. Deci, există foarte multe lacune, există foarte multe aspecte um, pe care dorim să le auzim din partea Comisiei și și noi trebuie să ne gândim la foarte multe lucruri uh, vom revizui atât uh, directiva cadru pentru apă, cât și alte lucruri. Vă mulțumesc. Dragi colegi, nu mai avem timp și alți uh, șase colegi doresc să iau cuvântul. Acest lucru, din păcate, nu este posibil, dar cred că um, ar fi Um, onest să-i dăm cuvântul domnului Altman. Comisia nu dorește să ia cuvântul astăzi, dar desigur va avea ocazia altă dată să facă acest lucru. Acum, domnule Altman, vă rog, dacă doriți să luați cuvântul și să răspundeți acestor afirmații care sunt împotriva studiului dumneavoastră, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur, este o temă foarte controversată, un subiect foarte interesant. Din punct de vedere pur științific, pentru noi a fost foarte interesant să facem acest studiu, eu împreună cu colegii mei. S-au pus întrebări legate de independența um, companiei mele. Aș dori să vă spun că compania noastră a fost fondată în 1982, deci avem deja aproape 30 de ani de experiență. Și obiectul creării acestei companii a fost să lucrăm uh, pe marginea aspectelor de uh, durabilitate în energie și agricultură și așa, și așa mai departe. Ne-am făcut acest lucru. Și acest lucru înseamnă că ne-am ocupat și de uh, energii convenționale, dacă pot să le spun așa. Am studiat gazul natural și alte surse de energie după părerea mea, eu uh, pot spune că noi suntem independenți. Și un alt aspect pe care aș dori să-l menționez este următorul. S-a spus că avem uh, interese comerciale în energii regenerabile. Acest lucru nu este adevărat. Nu avem niciun fel de interes comercial. Noi lucrăm uh, ca experți științifici și ne oferim uh, consilierea pentru toți cei care și-o doresc consiliem diferite companii, de la companii producătoare de autoturisme, la companii energetice și așa mai departe, și este vorba de clienți globali. După cum am spus, am lucrat pentru foarte mulți clienți, am lucrat uh, și pentru instituții europene, pentru autorități naționale și pentru autorități locale de peste tot din Europa deci, cred că nu poate fi pusă sub semnul întrebării neutralitatea noastră. V-ați uh, referit și la acest document anonim. Este foarte bine că cineva a examinat uh, compania noastră în asemenea detaliu, dar pot să vă asigur că nu avem niciun fel de interese comerciale. S-a mai pus o întrebare legată de datele pe care le-am folosit noi, mai ales în ceea ce privește valoarea de piață. Aceasta a fost luată de la um, compania germană E.ON și relația acesteia cu Gazprom. Sarcina noastră nu a fost să facem niciun fel de evaluare economică, nici a oportunităților de afaceri și din câte știu eu, noi nu am făcut acest lucru. Deci vă rog să nu înțelegeți, să nu înțelegeți că am făcut vreun fel de analiză economică. Nu am încercat să analizăm dacă, din punct de vedere economic sau al modelului de uh, business, ar fi uh, fezabil ca în Europa să fie exploatat gazul de șist. Noi nu ne-am dorit să facem acest lucru. Și în ceea ce privește celelalte aspecte menționate astăzi și discutate astăzi, eu vă voi sta la dispoziție pentru orice fel de discuție pe care doriți să aveți cu, cu noi pe marginea uh, datelor și recomandărilor pe care le-am făcut în acest studiu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte! Dragi colegi, cred că această dezbatere a fost utilă. Este vorba de începutul acestui proces. Trebuie să hotărâm cum vom continua și colegul Sonic tocmai îmi spune că acest act a fost creat de oameni de știință din Polonia. Secretariatul pur și simplu a uitat să treacă numele acestor oameni de știință pe acest document. E bine, punctele 17 și 18 trebuie să le amânăm pe mâine, să sperăm că vom avea suficient de timp pentru a le discuta mâine. Vă mulțumesc pentru participare, ședința se închide pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc! Okay. Thank you.